Așadar, la comunicările președintelui, vă rog, în primul rând, să luați notă de documentele transmise de secretariat. Vreau să vă transmit, de asemenea, că negocierile între Uniunea Europeană și Filipine au început bazându-se pe mandatul din 2007 uh, referitor la statele ASEAN. De asemenea, vreau să vă informez că țările cel mai puțin dezvoltate au depus uh, o cerere referitoare la autorizarea medicamentelor în cadrul TRIPS. Uh, deci să existe o derogare în acest sens în cadrul TRIPS, astfel încât uh, aprovizionarea cu medicamente să fie asigurată. Și Consiliul TRIPS va evalua situația în numele OMC și va lua o decizie. Vom discuta despre bunurile verzi, bunurile ecologice și în cursul acestei reuniuni. Apoi, Comisia ieri a publicat orientări referitoare la etichetarea bunurilor din Israel și din teritoriile ocupate Deci, din uh, înălțimile Golan, din Fâșia Gaza și din Cisjordania. De aici provin aceste bunuri. Ele trebuie să fie etichetate pentru a fi clar dacă vin din o colonie uh, israeliană sau de pe teritorii palestiniene. Această etichetare corespunde dorinței exprimate deja de multă vreme de Parlamentul European și a provoca deja reacții politice care vor fi discutate pe 16 noiembrie la întâlnirea privind Israelul. Apoi vreau să vă informez că săptămâna trecută a avut loc o delegație în Japonia cu un program foarte încărcat și discuții intensive cu reprezentanți la nivel înalt ai Guvernului Japoniei, ai Parlamentului Nippon ai sindicatelor și reprezentanți de asemenea ai industriei și lumii de afaceri. Și, desigur, se discută despre acordul, s-a discutat despre acordul comercial între Uniunea Europeană și Japonia și am constatat uh, o diferență clară între nivelul ambițiilor și așteptărilor referitoare la acest acord între Uniunea Europeană și Japonia, mai ales uh, partea niponă a făcut niște afirmații referitoare la faptul că ar trebui să fie folosit ca punct de reper uh, acordul pacific, ceea ce am respins cu totul, pentru că noi am fost uh, parte din echipa de negociere și cred că poziția noastră a fost înțeleasă. Mai târziu va fi prezentat un raport detaliat uh, cu privire la această delegație. Acestea au fost comunicările mele și trecem deci la punctul 4 care se referă la cursul negocierilor cu privire la bunurile de mediu și la acordul privind bunurile de mediu în cadrul OMC. După cum știți, discuțiile plurilaterale au început pe 8 iulie 2014 17 parteneri uh, s-au uh, adăugat acestor discuții care au uh, avut loc deja în 10 runde. Noi am însoțit aceste negocieri um, foarte activ și sperăm ca bunurile de mediu să fie să facă obiectul unui acord în lumina conferinței de la Paris și a conferinței de la Nairobi, astfel încât să dea un imbold uh, procesului. Acum mă bucur să pot să-i dau cuvântul doamnei Hensei, care este șefă de unitate pentru comerț și dezvoltare durabilă, care ne va informa despre situația actuală a negocierilor. Și dau cuvântul. Bine ați venit! Thank you very much. Vă mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Am plăcerea să vă informez cu privire la starea actuală a negocierilor privind bunurile de mediu. După cum s-a spus, am avut deja 10 runde de negocieri într-un interval de timp foarte scurt, de puțin peste un an. Aceste negocieri sunt foarte ambițioase și în ceea ce privește obiectivele și calendarul. Toți membrii doresc un rezultat până la um, cea de-a 10-a conferință ministerială a OMC din decembrie. Credem că putem ajunge la un acord și la un acord care să ducă la Um, atenuarea schimbărilor climatice. Senzația este că acum ne găsim într-un moment crucial. Lumea simte că acum sau niciodată trebuie făcut ceva și de aceea acest acord uh, este dorit cel puțin la nivel politic pentru miniștrii de la OMC. Dorim eliminarea barierelor tarifare pentru bunurile de mediu la zero pentru a ne asigura că aceste bunuri sunt comercializate mai ieftin și că devin mai accesibile. Și există o logică de mediu solidă pentru aceste negocieri și sperăm să avem un acord viu care să aibă o clauză de revizuire pentru a se actualiza lista de bunuri, luându-se în considerare uh, cererile uh, consumatorilor și evoluțiile tehnologiei. De asemenea, se include un program de lucru cu privire la bariere netarifare și servicii. Sigur că acest lucru este benefic nu doar pentru mediu, ci ar trebui să fie benefic și pentru industrie. Uniunea Europeană are cea mai competitivă industrie, suntem cel mai mare exportator de bunuri de mediu și cel mai mare importator totodată. Obiectivul acestui acord este să facă bine și lumii de afaceri și cetățenilor. Totuși trebuie să fie un acord uh, echilibrat, să nu fim naivi uh, cu privire la bunurile acoperite. Ne dorim o listă care să fie credibilă și care să aducă beneficii economice și în termen de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un acord care să fie ancorat la OMC. Ambasadorii s-au întâlnit cu directorul general al OMC, care a salutat acest proces și ne-a încurajat să ajungem la rezultate pe care să le aducem la Paris și la Nairobi. Uh, e o întâlnire foarte importantă, secretariat, secretariatul OMC este implicat, e vorba de un acord plurilateral care este deschis uh, spre aderare tuturor țărilor OMC, un uh, acord care va fi bazat uh, apoi pe clauza națiunii cele mai favorizate. China deocamdată este un partener dificil, ei știu că au nevoie de acest acord pentru că au provocări majore de mediu în țara lor dar în același timp au cele mai mari tarife din întregul grup și e nevoie să arate mai multă flexibilitate pentru a se putea ajunge la rezultate. În cele din urmă vreau să mulțumesc acestei comisii pentru înființarea unui grup de monitorizare care ne ajută foarte mult și putem să continuăm schimbul tehnic aici și acum vreau să vă dau cuvântul din nou și să ascult întrebările dumneavoastră. Mulțumim, Monica, și acum dau cuvântul raportorului nostru, Lesia Mosca. Si, grație, președinte, grație la comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei pentru această prezentare. Vă reamintesc că am inaugurat grupul de monitorizare, o ocazie utilă pentru a face schimb de opinii pe această temă, ca și observații de ordin general. Acest acord este foarte important pentru noi, de aceea susțin susținem posibilitatea finalizării acestuia într-un moment ca acesta, pentru că acesta reprezenta o etapă în, într-un parcurs mai amplu până la conferința de la Paris. De aceea susținem eforturile Comisiei și a celorlalți parteneri pentru a putea ajunge la finalizarea acestui demers. Alte câteva considerente în plus față de ceea ce s-a spus. Unul dintre punctele mai delicate este acela de a înțelege cum anume se poate da o definiție a acestor bunuri de mediu, pentru că preocupările noastre cele mai importante în această privință ar fi că acest acord s-ar putea utiliza pentru a insera și bunuri care nu sunt neapărat de medii, și care ar fi introduse în alte scopuri. De aceea, pentru noi este important ca această caracteristică să fie menținută și să se încerce um, într-o primă etapă poate o definiție mai precisă, cu o listă mai restrânsă, care să fie însă deschisă pentru adăugiri ulterior. Și tot în această privință este la fel de important ca acest acord să fie deschis și pentru alte țări pentru că este important ca și acestea să poată fi incluse în aceste negocieri. În opinia dumneavoastră, care considerați că sunt acele state care ar trebui incluse într-o primă fază și care au uh, greutate și prin prisma raporturilor pe care le avem cu acestea. Al treilea punct, uh, vis-a-vis -vis de alt lucru pe care l-ați menționat, în ceea ce privește impactul uh, în ansamblu asupra ocupării. Să vedem uh, care sunt uh, bunurile cele mai importante pentru piața noastră a muncii și să vedem uh, ce impact ar putea avea asupra locurilor de muncă liberalizarea acestor bunuri. Împărtășim așadar abordarea Comisiei în sensul că ar trebui să se meargă mai departe decât reducerea barierelor tarifare, pentru că știm că mai există și alte bariere care pot fi importante pentru acest tip de bunuri și de aceea e important ca acest acord cu privire la bunurile de mediu să fie folosit și pentru ca schimbul de tehnologii să devină mai facil, ceea ce iarăși poate avea un impact asupra serviciilor. Sigur că este important să se ajungă la o finalizare a acestui acord pentru că ar fi un prim exemplu de concretizare a modului în care înțelegem noi noua strategie în domeniul comerțului în Uniunea Europeană. Faptul că um, putem avea o discuție în această privință, cred că reprezintă deja un prim pas. Mulțumesc, nu avem încă prea mult timp la dispoziție, de aceea întreb pe raportorii din umbră dacă doresc și ei să intervină, domnul Fielner. Da, mulțumesc. Sunt conștient că nu avem prea mult timp la dispoziție. Vreau și eu să reamintesc că ne bucură faptul că se întâmplă acest lucru. Acum mai mulți ani am început să ne gândim uh, la posibilitatea unui astfel de acord, dar uh, Uh, mulți diplomați mi-au spus că au încercat acest lucru la nivelul OMC, dar a fost atât de dificil de a aduce această temă pe ordinea de zi, încât poate că uh, n-ar fi de bună să uh, reluăm demersul. Iată, deci, că este deja un prin succes că ați reușit să faceți acest lucru într-un timp atât de scurt, însă, sigur, diavolul se ascunde în detalii și la bunurile despre care vorbim e Ehm, efectele sunt uh, de la omul simplu până la elita politică. Cum anume putem să-i convingem pe oameni spre o schimbare de mentalitate, cum să se dea mai pe bicicletă și mai departe. Mașini electrice, mai multe articole din lemn și de aceea o singură întrebare din partea mea. Cum vede Comisia lucrurile? Pentru că, în mod normal, atunci când încercăm să luăm decizii cu privire la tarifare, facem o <clears throat> echi, încercăm să ajungem la un echilibru între interesele producătorilor și ale consumatorilor. Dar aici, iată, apare și un element suplimentar, cel al atitudinii. Comisia spune că poate, da, trebuie să menținem tarifele la mașinile electrice chiar dacă vorbim despre unul de mediu, cum anume face Comisia această evaluare? Pentru că anumite produse, evident, nu sunt, deci, sunt evident bune pentru mediu, precum bicicletele, dar altele nu. Iată că acum uh, acest factor decisiv se adaugă în ecuație și vă întreb cum anume tratați uh, acest aspect pentru a nu uh, a, pentru a atinge ținta dorită cea de mediu. Domnul Tabati. Păi fi și eu succint, mulțumesc. Noi considerăm că acest acord cu privire la bunurile de mediu este unul pozitiv, este un pas mare în direcția comerțului liber și dacă se întrevăd și efecte pozitive pentru protecția mediului, este un lucru salutar. Considerăm de asemenea că acordurile comerciale ar trebui adoptate de un grup cât mai mare de participanți și ne bucură acest aspect al inițiativei. De aceea, în numele grupului meu, salut uh, progresele înregistrate în negocierea acordului cu privire la bunurile de mediu. Din grupul de monitorizare am înțeles că alte națiuni își doresc uh, în lista uh, acestor bunuri mai, o listă mai extinsă, în opinia noastră. Nu avem probleme cu un acord mai ambițios. Întreb Comisia dacă se angajează pentru un acord mai ambițios și cum ar fi posibil acest lucru. Atât din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Mignon. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is duidelijk dat de commissie de bevoegdheid heeft. Mulțumesc, domnule președinte. E clar Comisia are competența să încheie acorduri comerciale, așa cum a făcut în decursul timpului. După cum vă aduceți aminte, țara mea s-a exprimat împotriva tratatului la Lisabona și am uh, continuat să fim critici la adresa pieței uh, unice. Poate că mm, e normal să fim uh, sceptici în continuare în ceea ce privește acest acord vizează și chestiuni care țin de control democratic. Sigur că un acord cu privire la bunurile de mediu ar trebui să faciliteze difuzarea de tehnologie, dar încercăm să înțelegem care ar fi bunurile de pe această listă. Cum se exercită însă controlul democratic atunci când este vorba de revizuirea acestei liste de bunuri? De asemenea, trebuie să vorbim și despre furnizorii de servicii. Grupul de monitorizare trebuie să se ocupe de o temă foarte delicată și sunt uh, lucruri care nu au fost încă decise? Uh, pour les libéraux, y a personne. Mulțumim. Din partea liberalilor nu este nimeni? Nu. Atunci e rândul meu, ca raportor al vezilor, nu vă îngrijorați, nu vă petrece toată dimineața uh, organizând o dezbatere cu doamna comisar Malmström. Bert Lange se va ocupa imediat de asta. E clar că e foarte bine că Comisia se ocupă de probleme de mediu, însă poate termenul uh, de mediu este pus acolo pentru a legitima orice demers uh, care să meargă spre liber schimb și spre eliminarea barelor din calea comerțului. În evaluările care circulă în legătură cu lista produselor, E bine că au fost uh, incluse și reactoarele nucleare, însă în ceea ce privește uh, produsele care chiar ajută la protecția uh, mediului, poate ar trebui să avem chiar produse care ajută la protecția mediului. Aș dori să spun doamnei Mosca că poate ar trebui să fim mai preciși în ceea ce privește redactarea acestei liste cu produse și servicii care ar fi vizate de către acest acord pentru a vedea dacă este un acord care protejează uh, mediul, care favorizează schimburile sau uh, este doar un acord care favorizează anumite schimburi uh, folosindu-se de pretextul protecției mediului. Atât din partea vezilor, dau acum cuvântul doamnei Beghin. Noi nu avem raportori din umbră pe acest dosar, deci în momentul de față nu putem exprima o părere. Merci, il n'y a pas de représentant. Mulțumim, nu mai există reprezentanți ai ENF, dau cuvântul așadar Comisiei doamnei Enste. Mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Am dorit să reacționez la acestea începând cu lista de bunuri și credibilitatea lor de mediu. Uniunea Europeană a nominalizat o listă de bunuri foarte credibile. Sigur că e o negociere și există multe alte bunuri nominalizate de alți membri, însă procesul a stat sub uh, egida credibilității ecologice și și nu doar că nu se vor regăsi aici uh, reactoare nucleare, dar nici alte produse dubioase. Uh, DG um, Environment participă la aceste negocieri și dispunem și de experți de medii pentru a ne asigura că lista este una credibilă. A doua întrebare a fost dacă acest acord este deschis și pentru alte țări și cum îi încurajăm să ni se alăture. Am făcut demersuri în multe alte țări, am organizat ateliere în America uh, Latină și în alte zone pentru a conștientiza aceste posibilități în Chile, Mexic, Columbia, Mala, Malaezia. Am făcut de asemenea demersuri pentru a putea discuta și cu ele. De asemenea, ținem legătura și cu programul ONU pentru mediu, pentru a lansa procedură în ceea ce privește evaluarea beneficiilor pentru a-i susține într-o eventuală dorință de a ni se alătura. În ceea ce privește impactul și asupra locurilor de muncă. Trebuie să spun că considerentele de mediu sunt uh, principala noastră țintă, de aceea ne-am concentrat asupra energiilor regenerabile și a sistemelor aferente. Există o serie întreagă de bunuri suplimentare, cele preferabile din punct de vedere de mediu, precum automobilele, unde trebuie să vedem dacă este de dorit să fie pe listă sau nu. De asemenea, și locuri de muncă au fost menționate. Uh, Într-adevăr, aici trebuie să avem un acord echilibrat pentru că doar atunci vom putea asigura durabilitatea pe termen lung și din perspectiva mediului. În ceea ce privește serviciile și lucrătorii, dacă acest acord își dorește să aibă un impact ecologic semnificativ și nu doar uh, ca aceste bunuri să fie exportate mai ieftin, trebuie să ne asigurăm că funcționează bine și acest lucru presupune și Uh, mișcarea transfrontalieră a unor ingineri super specializați. Suntem uh, conștienți că este o chestiune complexă și nu poate fi finalizată până la finele anului. De aceea am prevăzut acest lucru în programul nostru de lucru în care uh, demersuri vom implica, desigur, și Parlamentul European și grupul de monitorizare. Doamna Mosca. Nu am comentarii anume de adăugat și noi așteptăm să vedem care vor fi evoluțiile și sperăm uh, să uh, vedem rezultatele cât mai rapid, mai ales că trebuie încheiate aceste demersuri în perspectiva conferinței de la Paris. De aceea așteptăm vești cât mai rapid. Vă mulțumesc. Așteptând uh, sosirea doamnei Melstrom, puteți să beți o cafea, pentru că nu ni se mai servește cafea și ceai, sau am putea să bem niște apă și să așteptăm pe doamna Mastrum care va sosi în câteva minute. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colege, dragi colegi, vă rog să vă reluați locurile. Stimați oaspeți, v-aș ruga și pe dumneavoastră să luați loc și să vă încheiați discuțiile, pentru că cu siguranță ne așteaptă acum o parte foarte interesantă a reuniunii noastre. Mă bucur că doamna comisar Malmström a putut să revină printre noi. În octombrie ne-a prezentat noua strategie cu privire la comerț și cred că a sosit momentul să ne gândim cum anume putem formula pe viitor o politică comercială corectă și echitabilă. Să discutăm astfel o nouă, abordare, o nouă abordare pentru că, cu siguranță, provocările pentru politica comercială s-au schimbat uh, într-o manieră fundamentală datorită globalizării galopante și necesității de a găsi niște reguli pentru această globalizare, dar și în ceea ce privește lanțul creator de valoare la nivel global, pentru că aproape 70% uh, se, din acest comerț se referă la comerțul cu componente și uh, nu mai e vorba de bunuri finale. Și apoi, desigur, discuția se leagă și de valorile pe care vrem să le îmbinăm cu această politică comercială a noastră. Și toate acestea pot fi aplicate doar în măsura în care garantăm ca și în societatea noastră oamenii să fie implicați, să avem un dialog real, ceea ce presupune o mult mai mare transparență decât în trecut și mă bucur acum că putem intra cu doamna Malmström într-un dialog productiv pentru o mai mare transparență. În ceea ce privește TTIP am înregistrat uh, progrese semnificative. S-a publicat mandatul de negocieri și în noua strategie se prevede același lucru și anume publicarea acestor mandate de negocieri pentru toate tipurile de acorduri din ianuarie încoace, am solicitat și publicarea documentelor de negociere fundamentale, ceea ce ne dorim să nu se rezume doar la TTIP, ci și la celelalte acorduri. Și în ceea ce privește orientarea spre valori, putem constata că capitolul de durabilitate a fost inclus în TTIP și care a fost uh, publicat de asemenea vinerea trecută, arată că au sosit vremuri noi. Premize necesare pentru discutarea și negocierea unei strategii de negociere. Sper că Comisia dispune de suficiente resurse pentru a-și aplica aceste principii și că toate aceste abordări vor fi urmate și de acțiuni concrete. Noua strategie de negociere este așadar supusă evaluării noastre astăzi. Mă bucur că îi avem printre noi pe diferiți experți, domnul Sapris, doamna Santos de la Business Europe, doamna Car din partea ETUC, uh, care urmează lui Tom Jenkins și de asemenea doamna Gonzales pe care o cunoașteți din multe alte discuții. Bun venit uh, celor patru experți. Și încă o dată mă bucur că sunteți aici, doamnă comisar, vă acord cuvântul, știind că nu veți putea rămâne uh, pe parcursul întregii audieri în rândul nostru, pentru că mai aveți alte obligații. Morning. Mulțumesc, domnul președinte. domnul și domnule, bună dimineața. Este din nou o plăcere să fiu aici. Mă bucur că ați organizat această audiere. Vă mulțumesc. Domnul președinte a vorbit deja despre acest subiect acum câteva săptămâni. Eu, uh, imediat ce s-a decis strategia, am venit să discut cu dumneavoastră Uh, însă am înțeles uh, că n-ați avut suficient timp la dispoziție să citiți această strategie, este vorba de un document de 40 de pagini, prin urmare aveți uh, această șansă și vor mai fi și altele pentru a putea parcurge diverse elemente din texte. La ultima noastră întâlnire am avut multe ocazii să vorbesc despre această strategie în diverse contexte. Cele mai multe reacții, firește nu toate, dar cele mai multe reacții au venit din partea societății civile și din partea uh, Uh, parlamentelor naționale, a statelor uh, membre și acestea au fost uh, pozitive. Acest lucru este bun. Se înțelege practic că ceea ce propunem noi astăzi abordează subiecte care sunt pe masa discuțiilor deja de multă vreme și ne interesează încă. Trebuie să înțelegem că provocarea acum nu e să venim cu un document frumos, cu obiective minunate, ci să punem totul în practică, să implementăm aceste proiecte. Doamna Bigin și cu toți uh, raportorii din umbră se vor ocupa de acest dosar uh, în curând și cu siguranță sugestiile lor ne vor ghida pe viitor. Există aici niște priorități noi uh, care se regăsesc printre idei și trebuie să vedem cum anume putem să le facem să progreseze. Cred că trebuie să acționăm împreună pentru a le pune în aplicare de altfel. Sunt gata să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră, așadar în viitoarele luni. Salut și faptul că am invitat mulți uh, experți uh, uh, bine cunoscuți să discute acest subiect. Din păcate nu pot să rămân până la sfârșitul sesiunii, însă colegii din cadrul comisiei vor rămâne aici, vor putea răspunde și la întrebări și vom trans- vor transmite ce s-a întâmplat. La începutul raportului am analizat puțin peisajul comerțului, am făcut-o mai bine decât acum un an și am încercat să vedem acest peisaj prin ochii raportului Comisiei INTA, care uh, a fost uh, mai politic și mai transparent. Am discutat cu dumneavoastră, cu guvernele, cu parlamentele naționale și cu sute de actori uh, interesați în uh, ultimul an anumite fapte și uh, opinii s-au conturat foarte clar pe, în aceste discuții. Una dintre aceste opinii a fost că, firește, comerțul este foarte important pentru economia europeană. Știți uh, cifrele, una din, cel, din șapte slujbe în uh, Europa în medie depinde de exporturi, 80% dintre importurile noastre uh, sunt folosite pentru a produce alte bunuri și uh, pentru a veni cu servicii avem un comerț uh, uh, bun cu Corea de Sud, să spunem, ne-am crescut uh, exporturile cu peste 50% de la intrarea în vigoare a acordului cu această țară. Știm că majoritatea creșterii pe viitor va veni în afara Europei, deci trebuie să avem o legătură cu această creștere și trebuie să ne reconfirmăm deschiderea de a face mai mult comerț. Apoi, în al doilea rând, economia se schimbă, se schimbă uh, valurile, uh, lanțurile de uh, valori, cresc crește importanța serviciilor în comerțul internațional, de asemenea și serviciile digitale au un rol important de jucat în viețile noastre de, fie, de zi cu zi. Trebuie să avem oameni calificați care să poată trece frontiera pentru ca acest comerț să existe. Deci mobilitatea este un aspect esențial. Actuala politică comercială trebuie să ne întrebăm dacă a ținut cont până acum de aceste realități. Un al treilea fapt care a reșit foarte clar, pe care l-ați adus și dumneavoastră în discuție, e că consumatorilor europeni le pasă de cei care uh, uh, fac produsele pe care ei le folosesc. Ei sunt îngrijorați de uh, condițiile de uh, lucru din fabricile textile din Bangladesh, uh, sunt îngrijorați de uh, amprenta de carbon Uh, pentru produsele pe care le consumă, sunt preocupați de speciile pe care le dispariție. Deci uh, trebuie să ne asigurăm că politica uh, comercială în lume este consecventă în ceea ce privește valorile noastre. Dar poate că n-am făcut destul în efortul nostru în acest sens. Cel de-al patrulea aspect care a reieșit a fost că se poartă dezbateri peste tot în Europa în legătură cu TTIP-ul. Trebuie să înțelegem uh, cum va avea așadar uh, un impact comerțul asupra vieții noastre de zi cu zi, cum anume putem să avem încredere în procesul de negociere și cum comunicăm această încredere uh, cetățenilor. Uh, în comunicarea cu privire la regulile comerciale am încercat să răspundem la aceste uh, întrebări, uh, bazându-ne pe trei principii pe care ar trebui să le respecte viitoarea politică comercială și am propus o cale de a merge mai departe pentru a avea negocieri cheie pentru a implementa toate aceste obiective. Aceste principii sunt eficiența mai întâi, pentru că această politică trebuie să devină mai eficientă ca și va deveni așa pentru că va îndepărta barierele, apoi trebuie să ne axăm mai mult pe servicii, pe comerțul digital, pe mobilitate. De asemenea, vom deveni mai eficienți dacă ne asigurăm că fiecare uh, obține o parte corectă din beneficii. Vom analiza mai bine impactul pentru consumatori, vom include uh, instrumente, mai ales cele care ajută la răspândirea informațiilor, pentru a ajuta micile companii, mai ales, să profite de aceste acorduri. Pentru că dacă avem un acord bun, nu e de niciun folos dacă nimeni nu-l folosește. Apoi, în ceea ce privește slujbele legate de comerț, lucrătorii vor beneficia de pe urma comerțului, însă trebuie să mai revizuim și uh, folosirea fondului de ajustare la globalizare pentru a putea compensa uh, uh, pentru existența anumitor probleme care ar putea să apară. De asemenea, trebuie să lucrăm mai îndeaproape și cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, de asemenea și cu statele membre și cu alți actori interesați, pentru a ne asigura că strategia și acordurile sunt uh, implementate. Cel de-al doilea principiu este transparența. Trebuie să uh, recâștigăm încrederea în politica uh, comercială și calea cea mai eficientă de a face asta este să demonstrăm oamenilor că uh, asta este ceea ce negociem. Astfel, oamenii vor putea vedea cu ochii lor ce se întâmplă. Cum spunea și domnul președinte, în ceea ce, vine, uh, în ceea ce privește TTIP-ul, uh, de dragul Parlamentului European și al altor actori uh, interesați, uh, am pus documente de negociere online, am intensificat uh, discuțiile cu uh, actori interesați și ne angajăm prin strategia comercială să facem același lucru pentru toate negocierile. Dorim să publicăm mandatul uh, și, de asemenea, și documentele relevante care trebuie să fie pe internet pentru ca toată lumea să le poată consulta. Vom lucra de aproape cu Parlamentul European, vom continua să uh, informăm grupul de monitorizare TTIP înainte și după fiecare rundă de negociere negociere și vom acționa pe această cale și în ceea ce privește alte negocieri. Principiul final, ultimul, deci eficiență, transparență și acum valori. Politica comercială, firește, este foarte importantă pentru uh, economii, pentru creștere și investiții, pentru locuri de muncă, însă, în același timp, uh, ea trebuie să respecte valorile noastre. Asta înseamnă că ne asumăm ca nimic uh, în politica comercială să nu reducă accentul pus pe politicile sociale, de mediu sau care vizează codul muncii în Europa standardele nu pot decât să fie ridicate. Vom încerca să reformăm așadar uh, acordul cu privire la protecția consumatorilor, vom uh, analiza această chestiune a instanței uh, de luat în calcul, peste câteva ore Comisia va publica pe site-ul nostru informații în legătură cu acest subiect. Vom folosi și politica comercială nu doar la nivel intern în Uniunea Europeană, ci și în afara sa, pentru a promova drepturile oamenilor, drepturile lucrătorilor, mediul și așa mai departe. Sunt mai multe moduri în care putem face asta. Putem uh, introduce anumite dispoziții uh, uh, care se merg împotriva corupției în acordurile noastre. Ultima parte a comunicării uh, acoperă negocierile ca atare. Uh, noi susținem uh, negocierile uh, în ceea ce privește uh, OMC, urmează runda de la Nairobi, noi suntem foarte activi, încercăm să obținem acolo un acord. Însă asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că și acordurile bilaterale pot susține progresul multilateral pe termen lung. De aceea suntem deschiși ca viitoarele noastre acorduri, începând cu TTIP, să fie deschise și altora dacă doresc să ni se alăture și dacă îndeplinesc nivelul ambițiilor. Vom încheia um, marile negocieri în curs, TTIP-ul, um, apoi um, discuțiile legate de investiții cu China, acordul cu Japonia. Suntem deschiși și la alte uh, negocieri, mai ales uh, cu Australia sau Noua Zeelandă. Nu ne limităm doar la Asia, vom uh, avea discuții și cu America Latină. Încercăm să modernizăm câteva acorduri existente, precum cel cu Turcia, Mexicul sau Chile. Și odată ce vom fi încheiat uh, acordul de investiții cu China, ne gândim și la posibilități de a avea acorduri cu Taiwanul și Hong Kongul. În cele din urmă vrem să ne adâncim relațiile cu partenerii africani, începând uh, cu punerea în aplicare a acordurilor noastre de parteneriat. Acestea sunt ambițiile sunt uh, ridicate și acoperă multe domenii. Acum, firește, trebuie să începem munca. Știm că și termenele limită sunt utile pentru a ne asigura că totul trece în practică. Avem un termen pentru toamna 2007, toamna 2017 pentru a revizui progresul nostru, deci la 2 ani după eliberarea comunicării, la un an după rezoluția uh, Parlamentului, căci atunci este uh, aceasta uh, prevăzută pentru a fi adoptată. Asta ne dă suficient timp la dispoziție pentru a lucra, însă ne avem timp să stăm pe lauri. Sunt gata să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră, sunt gata să port o discuție astăzi și în lunile care vin. Și cu acestea vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă și pentru atenție. Uh, uh, vă mulțumim, doamnă comisar, pentru această introducere cuprinzătoare a strategiei. Și acum am să dau cuvântul experților care vor avea ocazia să examineze strategia comercială în 10 minute fiecare. Și începem cu domnul profesor Sapir care este profesor la Universitatea Bruegel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a veni și a comenta asupra acestui document. Să vă spun de la bun început că, în mare, eu privesc comunicarea Comisiei ca fiind una foarte pozitivă. Este un document, din punctul meu de vedere, solid, din punct de vedere intelectual și onest. Am să îmi împart remarcile în două părți. În primul rând voi vorbi despre strategia politicii comerciale în sine și în al doilea rând voi vorbi despre procesul acestei strategii. În ceea ce privește strategia, documentul, din punctul meu de vedere, creează cadrul conceptual uh, corect pentru strategia comercială a Uniunii Europene în acest moment. Ia în considerare centralitatea lanțurilor valorice globale pentru operatori economici și ajunge la concluzia că politica comercială nu mai poate fi abordată dintr-un unghi îngust mercantilist. Închei citatul. Implicațiile sunt aceleași că acelea că bunurile și serviciile sunt strâns uh, interconectate și e nevoie să se ajungă la un echilibru între cele două categorii. Uh, că uh, circulația persoanelor este importantă, la fel și comerțul digital. Documentul recunoaște faptul că lanțurile valorice globale necesită norme globale și, citez, că sistemul multilateral trebuie deci să rămână piatra de temelie a politicii comerciale a Uniunii Europene. Și recunosc că acest lucru înseamnă că OMC-ul trebuie în primul rând să treacă dincolo de runda de dezvoltare de la Doha și sunt de acord uh, cu ceea ce spune Comisia, așa nume reechilibrarea contribuției de la relative a economiilor dezvoltate și emergente la sistem este o cerință cheie pentru a face progrese în viitor la OMC. Dar, din păcate, așa cum spune Comisia, această chestiune este uh, una de mare sensibilitate politică și în momentul de față nu există voință politică serioasă de a uh, aborda situația. Deci, uh, OMC-ul uh, este piața de temelie, uh, dar e nevoie să se reformeze OMC-ul și, din păcate, statele dezvoltate și emergente nu doresc acest lucru. Nu știm cum se va rezolva această problemă, dar e bine că documentul recunoaște uh, situația. Și implicația acestei situații dificile, care nu-mi place este că, în realitatea de zi cu zi, politica comercială a Uniunii Europene va fi orientată în principal către regiunile, către acordurile bilaterale, acordurile regionale. Problema este că acest lucru contrazice principiul conform căruia e nevoie de norme globale și că sistemul multilateral trebuie să rămână piața de temelie a politicii comerciale. Deci e nevoie uh, să acționăm pe două fronturi. Uh, dorim, ne dorim norme globale, dar uh, acestea trebuie să fie făcute în cadrul OMC. În cadrul OMC e greu să se facă progrese și deci uh, rămânem la acordurile regionale, bilaterale, care um, uh, nu sunt așa de uh, bune. Um, în orice caz, uh, OMC apare de 60 de ori în uh, document, uh, cuvântul uh, bilateral apare doar de 15 ori, în timp ce cuvântul multilateral apare de mult mai multe ori, deci uh, echilibrul este unul bun și mă bucur că documentul nu este monopolizat de TTIP și de Statele Unite, cu toate că acestea sunt foarte importante. TTIP-ul a apărut de 20 de ori, SUA a apărut de 5 ori, dar China apare de 17 ori, Japonia de 10 ori, Asia de 12 ori, America Latină de 9 ori și Africa de 19 ori. Deci, cred că un e un echilibru bun pe ansamblu. Și acum, acum aș dori să vorbesc despre partea a doua, procesul politicii comerciale. Și aici comunicarea conține două idei importante. Prima, așa cum s-a spus de multe ori, este cererea de o mai mare transparență. Transparența este într-adevăr una dintre trăsăturile caracteristice ale mandatului domnului comisar Malmström. Știm de ce. Nu doar pentru că acest transparența este în genele sale politice, uh, dată fiind originea sa, dar e și o reacție la uh, criticile și la plângerile uh, față de negocierile TTIP. Sigur, salutăm această nouă abordare, cu toate că nu sunt sigur că îi va mulțumi pe toți criticii. Și să vă spun de ce. Dificultatea principală în momentul de față în politica comercială este faptul că aceasta a evoluat foarte mult de la uh, politica comercială din trecut, care era orientată mai mult uh, pe măsuri, la, măsuri vamale, cum ar fi tarifele. Și legitimitatea uh, politicii comerciale uh, este mai degrabă um, uh, era, era foarte importantă. Astăzi, uh, politica comercială se referă la măsurile care se iau dincolo de frontiere, cum ar fi chestiunile de reglementare și legitimitatea negociatorilor este mai puțin uh, importantă decât în cazul măsurilor vamale din trecut, ceea ce creează o reacție și nu sunt sigur că transparența, cu toate că este binevenită, va fi suficientă pentru a îi liniști pe critici. Negociatorii comerciali nu sunt văzuți de public ca fiind ca având legitimitate, sunt foarte multe temeri că aceștia nu servesc întotdeauna interesul public și poate niște interese speciale. Și aici mă tem că transparența s-ar putea să nu fie suficientă. Pentru că, sigur că interesele speciale vor uh, avea întotdeauna întâietate în fața intereselor publicului general. Deci transparența este bună, ar trebui să fie mai multă transparență, dar dacă va fi suficientă pentru a câștiga inimile și Uh, mințile cetățenilor îngrijorați de legitimitatea negocierilor de reglementare în acorduri ca TTIP rămâne de văzut. Și acum, poate din cauza acestei uh, temeri, și anume că politica comercială servește unor interese speciale, principala idee uh, din document este Trade for All, comerț pentru toată lumea. Cui nu i-ar plăcea acest slogan? E o idee foarte bună. Și cred că în acest sens Comisia a dorit să se desprinde de practicile trecutului și să se apropie de, să vină în întâmpinarea cererilor uh, cetățenilor. Aici documentul eu nu cred că vine cu idei uh, care vin prea târziu și sunt uh, prea puține sau vor uh, avea efecte prea puține. Nu, mi se pare chiar că uh, riscul este să nu se promită prea mult. Și sigur că se promite că niciun acord comercial nu va duce la niveluri mai scăzute de protecție a consumatorilor de mediu sau socială, ceea ce e bine, dar uh, e realistic această așteptare și cum se poate evalua ea. Și mă îngrijorează faptul că atunci când Comisia promite că agenda sa comercială va promova dezvoltarea durabilă, drepturile omului și buna guvernanță, chestiuni pe care ni le dorim cu toții, mă întreb oare politica comercială poate să facă ea singură toate aceste lucruri? Rămâne de văzut. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor, pentru acest mesaj clar și pentru felul bun în care ați gestionat timpul și următorul expert este doamna Santos, director pentru relații internaționale de la Business Europe. Vă rog. Um. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Încerc și eu să respect cele 10 minute alocate. Mesajul pe care vi-l ofer astăzi este o primă părere din partea Business Europe. De îndată ce vom avea o poziție finală, vă vom comunica. Voi pleca de la mesajele cheie, după care voi intra în mai multe detalii. Este cu siguranță o strategie foarte ambițioasă, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Este o agendă care încearcă să acopere interesele tuturor, de aceea și titlul Comerț pentru toată lumea. Uneori, uh, sigur că nu e atât de ușor de realizat. Iar pentru comunitatea de afaceri uh, este important ca esența com- politicilor comerciale să se concentreze pe îmbunătățirea accesului companiilor noastre pe piețele internaționale, atât din perspectiva comerțului cât și a investițiilor. Cred că se impune și pragmatism și uh, trebuie urmărită și o agendă bilaterală. Pe de altă parte, înțelegem uh, nevoia de a depăși acest uh, moment mort în cadrul OMC și să deschidem uh, posibilitatea negocierii și altor uh, teme. Am vorbit de bunurile de mediu. Azi dimineață un acord multilateral. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că OMC-ul nu va fi periclitat de celelalte inițiative bilaterale sau multilaterale. De asemenea, un rol important în aceste abordări trebuie să revină IMM-urilor. Desigur că majoritatea companiilor care în momentul de față sunt prezente pe aceste piețe internaționale sunt corporațiile mari. De aceea, trebuie ca și mai multe IMM-uri să poată profita de pe urma acestor acorduri comerciale. Includerea unui capitol cu privire la IMM-uri uh, este important în aceste negocieri, însă nu acesta este principalul beneficiu, um, ci acesta derivă din uh, însăși nucleul acordului. În orice caz, trebuie găsite instrumente pentru a promova și uh, interesele IMM-urilor și pentru ca și aceste companii să știe care uh, pot fi beneficiile pentru ele atunci când intră pe piețe noi. De asemenea, trebuie să ne ajustăm la noile realități atunci când vorbim de politica comercială. Există lanțuri creatoare de valoare globale. Știm că serviciile sunt uh, cheie dar nu ok în sine, ci pentru industria producătoare. Industria producătoare care a devenit din ce în ce mai inovatoare, ceea ce uh, include nu doar oferta ofertă de producte, ci, produse, ci și de servicii. De aceea salutăm această idee de liberalizare a bunurilor, cât și a serviciilor. Celălalt aspect care din mm, perspectiva noastră nu este unul pozitiv, se referă la investiții. Știm, doamnă comisar, că ne-ați spus că astăzi ne veți prezenta poziția dumneavoastră finală vis-a-vis -vis de noul cod de investiții. Înțelegem care au fost preocupările în jurul temei cu uh, ISDS, deci uh, sistemul de arbitraj pentru investiții, dar uh, există preocupări atunci când se fac investiții în state terțe. Apoi, una dintre chestiunile care a fost deja ridicată în discuție și care este importantă și din perspectiva noastră. Desigur că nu suntem împotriva implicării mai multor părți interesate în politica comercială, Iată de ce și ideea unui capitol cu IMM-urilor și inițiativele legate de transparență. Dar trebuie să ne asigurăm că ne menținem eficacitatea și eficiența. Și, desigur, una din probleme se referă și la resurse. Știm că DigiTrade se luptă deja în momentul de față cu probleme de resurse și dacă uh, Vrem uh, ca în 2017, la momentul evaluării, să avem una pozitivă, trebuie să avem și resurse. Și apoi suntem în favoarea unei mai uh, bune informări a publicului cu, vi- cu privire la ceea ce s-a negociat, însă de asemenea trebuie să ne asigurăm că interesele noastre europene nu sunt periclitate prin acest lucru. Știm că există beneficii în uh, transpanterizarea uh, procesului, dar trebuie să ne gândim și la efectele care vizează interesele noastre. În ceea ce privește uh, partea de negociere, s-a discutat deja faptul că astăzi ne concentrăm mult pe noile aspecte din acordurile comerciale, în special cele de reglementare. Acest lucru este foarte important pentru comunitatea de afaceri și noi nu ne propunem o scădere a standardelor, dar vrem ca companiile noastre să poată beneficia de pe urma acordurilor comerciale și dat fiind faptul că tarifele astăzi nu mai constituie principala barieră, dacă ne menținem abordarea în negocieri, cea tradițională, vom nu vom asigura un mai bun acces pe piețe pentru companiile noastre. Și alt aspect legat de partea de reglementare e acela că avem nevoie de noi acorduri. Am văzut în cazul Coreei că după finalizarea acordului au apărut o serie întreagă de noi bariere în anumite domenii și trebuie să abordăm aceste lucruri în toate negocierile în curs. Trebuie să creăm mecanisme care să abordeze viitoarele bariere, în special din perspectiva de reglementare. În ceea ce privește comerțul și investițiile, știm că s-a discutat foarte mult pe marginea mecanismului de soluționare a litigiilor în sistem extrajudiciar, deci mecanismul ISDS, și că astfel de companii străine care investesc, că s-a spus că ar fi într-o poziție privilegiată față de companiile naționale. Însă în ceea ce ne privește pe noi, uh, e important ca companiile noastre atunci când investesc în străinătate să știm că beneficiază de uh, protecția cuvenită. Știm că nu toate statele din lume sunt state de drept și urmează regulile. Știm că ceea ce propune Comisia nu este o propunere care să se aplice doar TTIP, ci se va aplica și altor negocieri. Preocuparea noastră este că, și aici nu mă refer la instanțe sau proceduri, ci pe fond, acest uh, drept de a reglementa cred că va duce la probleme atunci când investitorii noștri se vor confrunta cu discriminări, atunci când investesc în străinătate. Înțelegem și preocupările de aici din Parlament, în sensul că guverne europene ar putea fi supuse acestui uh, mecanism uh, din partea investitorilor străini, dar noi trebuie să ne gândim și ce se întâmplă cu investitorii noștri atunci când investesc în afara Europei. Și trebuie să spun că investițiile promovează și dezvoltarea economică. Știm acest lucru și este important ca companiile europene să contribuie la o dezvoltare ulterioară în multe țări aflate în curs de dezvoltare. Ceea ce mă aduce și la ultimul punct pe care am dorit să-l abordez astăzi și acesta se referă la promovarea unor noi standarde și valori de sustenabilitate. Desigur că companiile europene își propun în primul rând crearea de soluții noi și inovatoare care incorporează multe dintre aceste valori și standarde care există deja în legislația europeană, însă trebuie să ne asigurăm de asemenea că există o abordare echilibrată între ceea ce putem să cerem din partea politicii comerciale din acest punct de vedere și ce se poate realiza la modul concret. Și indiferent de abordare, trebuie ca aceasta să fie una voluntară, pentru că multe dintre companiile noastre promovează deja aceste valori prin lanțul lor uh, creator de valoare, dar trebuie să ne asigurăm că acestea nu sunt supuse prea multor reglementări, prea multor verificări care să le pună bețe în roate în ceea ce privește eficiența. Mulțumesc! Următorul nostru expert este doamna Car din partea ETUC. Dânsa, după ultimul congres al ETUC, răspunde de politica comercială. Vă rog. Morning. Um, thank Bună dimineața. Vă mulțumesc foarte mult. După cum spuneați, am fost aleasă la ultimul congres al ETUC uh, la Paris, care a avut loc acum uh, puțin mai bine de o lună. Deci uh, sunt nouă în această funcție, însă îmi voi da silința. Comerțul pentru toți. Comisia spune că este o strategie. Însă, dacă citim documentul, ne lipsește indicația clară a locului unde dorește să plaseze Comisia Uniunea Europeană pe scena mondială. Există oare dorința ca Uniunea Europeană să fie lider mondial? Firește, relațiile noastre cu Statele Unite și China au de-a face cu mai multe aspecte, nu doar comerțul. Există o lipsă de coerență cu Serviciul European de Acțiune Externă și așadar rămâne să ne întrebăm dacă acesta este cumva ceva mai mult decât un exercițiu mercantilistic. Salutăm um, trecerea la o politică comercială bazată pe valori și în conformitate cu tratatul de la Lisabona, aceste valori trebuie să fie unele europene. Însă, indiferent uh, cât de mare va fi rolul jucat de valori, uh, asta rămâne de văzut, uh, spre finalul comunicării Comisia spune clar că e interesată mai degrabă de câștiguri economice și de valori. Citez pentru, politica, pentru ca politica comercială să aducă creștere și uh, locuri de muncă, prioritățile noastre de deschidere a negocierilor trebuie să uh, rămână uh, în continuare bazată pe criterii economice închei citatul. Deci nu vă, să nu, nu vă Uh, înșelat. Sindicatele europene doresc un comerț uh, echitabil într-un mediu de acțiune uh, corect. Ne dorim să existe locuri de muncă decente. Ne dorim crearea unor astfel de locuri de muncă ca rezultat al acestor acorduri. Însă există foarte multe semne de întrebare în legătură cu acest subiect, în ciuda multor studii deja publicate pe acest subiect legarea comerțului de politica industrială și introducerea unor măsuri de atenuare pentru a redezvolta industria și regiunile care au de pierdut, poate rămân niște chestiuni de discutat. Există o responsabilitate pentru statele care pot să câștige uh, cel mai mult de pe urma acestor acorduri. Ele trebuie să împărtășească beneficiile și cu alții. Apoi, uh, trebuie prin acordurile comerciale să se îmbunătățească standardele uh, muncii și salutăm această inițiativă. Uniunea Europeană Europeană a avut rol de lider, ori noi am susținut introducerea unor capitole de dezvoltare durabilă în acordurile de uh, ajutorare uh, și de investiții semnate de Uniunea Europeană. Ele se axează pe implementarea însă în totalitate a uh, tuturor standardelor uh, Organizației Internaționale a Muncii. Însă ele trebuie să poată fi puse în aplicare, ori Uniunea Europeană are probleme aici. Într-adevăr, suntem îngrijorați de pasivitatea Comisiei atunci când e vorba de a urma uh, implementarea regulilor asupra cărora s-a pus de acord. Există anumite măsuri de punere în aplicare în acordul GSP Plus cu Guatemala. Însă, nu peste tot. Sunt anumite proceduri uh, în acordurile de schimb, Corea, de exemplu, dar Comisia refuză să profite de existența acestora. Se pare că abordarea sa nu uh, presupune uh, dialog mai întâi, ci doar dialog. Cred că ar trebui să urcăm o treaptă și să includem și actori interesați, chiar și sindicatele, în procesul de monitorizare. Noi insistăm ca opiniile noastre să fie luate în calcul la modul serios și uh, să nu fim acuzați de faptul că uh, implicarea noastră este lipsită de uh, fond. Au fost uh, făcut, uh, făcut pași în ceea ce privește informarea și consultarea publicului în legătură cu DTIP-ul, însă mai trebuie făcute și alte eforturi. Recunoaștem faptul că refuzul autorităților Statelor Unite de a se deschide este un factor agravant. Poate din cauza aceasta nu avem suficientă transparență, pe cât ne-am dorit. omologii noștri americani uh, au spus, uh, au adus ca argument faptul că nici ei nu au acces la uh, documente. Doamnă comisar, în prezentarea dumneavoastră ați spus că puteți vedea că există o deschidere pentru transparență și în ceea ce privește alte negocieri. Chiar sperăm că așa vor sta lucrurile. Transparența este foarte importantă pentru că acordurile de investiții și acordurile comerciale din ce în ce mai mult se axează pe uh, standarde, nu pe reducerea barierelor. Multe dintre standardele noastre uh, presupun referințe colective, așa cum spun instituțiile noastre democratice și așa cum uh, reiese și din dialogul social. Dreptul acesta nu e negociabil și uh, poate și trebuie să fie garantat. Trebuie să ne bazăm pe responsabilitatea statelor noastre să ofere servicii publice de calitate pentru toată lumea. Însă, de exemplu, putem uh, citi uh, în Financial Times uh, în 21 octombrie, în legătură cu TTIP-ul, că industria farmaceutică din Statele Unite va viza Serviciul de Sănătate Națională din Regatul Unit pentru a reduce prețurile cu puterea sa de cumpărare. Asta pentru că acele prețuri uh, reprezintă uh, termen de referință pentru programele de achiziție publică uh, de medicamente peste tot în lume. Noi nu vom ceda în legătură cu subiecte precum acesta. Trebuie să um, fie protejate toate serviciile publice prin aceste acorduri, inclusiv TISA nu trebuie să ne grăbim în ceea ce privește protecția investitorilor. Există această intenție de a avea un sistem uh, de instanță uh, care să reglementeze acordurile bilaterale. Am fost informați din nou în această dimineață că uh, va fi peste câteva ore publicată o nouă propunere. ETUC, Confederația Sindicatelor Europene, va analiza îndeaproape subiectul și e clar că ne vom formula opinie în legătură cu acest lucru. Avem ocazia să purtăm o discuție detaliată în legătură cu Uh, aceste subiecte, însă aș dori doar să reiterez poziția sindicatelor în ceea ce privește opunerea noastră față de uh, ISTS și uh, includerea unui tratament diferențial pentru investitorii străini. Acest lucru este valabil și în cazul CETA. Noi salutăm accentul pus de Comisie pentru gestionarea responsabilă a schimbărilor din lanțul de valori și angajamentul de a lucra cu toate um, instituțiile internaționale pentru a face ca aceste obiective să progreseze. E clar că e nevoie însă de anumite o anumită coerență uh, cu acțiunile Serviciului European de Acțiune Externă. activitatea de la nivel național este și ea foarte importantă și reiterăm solicitarea noastră de a include birouri dedicate muncii uh, la reprezentanțele uh, Uniunii Europene. Acordul cu Bangladesh este un uh, exemplu inovator de responsabilitate socială. Susținem și salutăm eforturile făcute de comisie mai ales în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Companiile europene trebuie să uh, deschidă calea. Prin le solicităm să ia în serios cerințele de raportare în domeniul social și al protecției mediului. Acest lucru trebuie să se aplice tuturor companiilor, nu doar celor listate la bursă. ETUC a susținut uh, în mod constant uh, norme puternice într-un uh, spațiu multilateral. Noi ne-am dorit ca Comisia să revigoreze aceste aspecte la Nairobi. Avem așteptări care merg în acest sens. În ceea ce privește uh, parteneriatele de mobilitate, parteneriatele de dezvoltare profesională, toate au legătură și cu fluxurile migratorii. Noi uh, credem că mobilitatea forței de muncă ar trebui să fie luată în calcul atunci când vorbim despre uh, aspecte transfrontaliere. E nevoie de garanții pentru ca lucrătorii să fie mobili în ceea ce privește aceste transferuri Uh, între corporații. Trebuie să existe acorduri care să protejeze lucrătorii în statele unde aceștia lucrează. Și un ultim aspect pe care aș dori să-l menționez La punctul 2.2.2 din comunicare se spune că Uniunea Europeană trebuie să păstreze o poziție fermă în fața practicilor comerciale neloiale, în fața antidumpingului și în, în fața măsurilor uh, antistimulare uh, din partea statului. Uh, China însă nu este menționată aici. Dacă oferim Chinei statutul de economie funcțională de piață, asta ar însemna că nu luptăm cu dumpingul și uh, că s-ar putea pierde foarte multe locuri de muncă. Trebuie făcut o analiză de impact atentă din partea Comisiei înainte să se meargă pe această cale. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Sigur vom discuta această chestiune mai în detaliu la viitoarele întâlniri ale Comisiei INTA. Și acum, uh, ultimul, dar nu ultimul rând, uh, uh, ultimul expert este doamna Arancea Gonzalez. Aveți cuvântul. The International Trade Center. Mulțumesc, domnule președinte. Centrul uh, Internațional pentru Comerț este Agenția Comună de Dezvoltare a ONU și a OMC. Mandatul său este de a susține țările în curs de dezvoltare pentru, acestea, pentru că acestea să poată participa în comerțul internațional. Ce e politica comercială? E o politică ce facilitează comerțul prin crearea unui uh, mediu echitabil pentru toți operatorii economici. Ce înseamnă ca acest uh, teren să fie echitabil? Trebuie să trecem dincolo de tarife, să vedem barierele netarifare, care sunt obstacole în calea comerțului astăzi. Deci să mergem dincolo de produse, să vedem ce reprezintă două treimi din economia noastră, serviciile, comerțul electronic, economia digitală și, de ce nu, mobilitatea profesioniștilor. Comunicarea, cred că prinde foarte bine aceste elemente ce e important aici este ca abordarea barierelor netarifare, deschiderea comerțului cu servicii la nivel multilateral, regional și bilateral, e bine că toate acestea se realizează într-un mod coerent și consistent, astfel încât să existe un teren egal pentru toată lumea. Pentru asta e important să se dea o atenție mai mare IMM-urilor. IMM-urilor nu sunt doar uh, micile magazine de, de la colți. Ele reprezintă mai mult de 95% din țesutul economic al oricărei țări, inclusiv a statelor Uniunii Europene. Reprezintă mai mult de 70% din locurile de muncă, contribuie cu mai mult de 50% la PIB. În Europa există peste 600 de mii de IMM-uri care, atunci când participă la comerțul internațional, sunt mai productive, uh, plătesc salarii mai bune și generează mai multe locuri de muncă. Deci cred că este important să ne asigurăm că acestea sunt susținute prin politica comercială pentru a-și dezvolta și realiza pe deplin potențialul. E nevoie de susținere, dar e nevoie și de politici comerciale adecvate. Pentru un teren echitabil e nevoie să facem mai mult decât să facem posibil comerțul. Comerțul nu poate fi disociat de cererile societale de protejare a naturii, de luptă împotriva schimbărilor climatice, de protejarea demnității umane comerțul trebuie să fie responsabil, trebuie să răspundă la valorile consumatorilor și consumatorii de astăzi își doresc eh, produse eh, care să fie durabile și etice. Și nu e vorba de faptul că trebuie să rezolve comerțul toate problemele societății noastre. Trebuie să ne asigurăm că politicile comerciale sunt mai coerente și mai consecvente cu politicile din alte domenii ale Uniunii Europene și mai coerente cu valorile Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, doamnă comisar, politica considerăm că uh, aduce împreună în mod coerent eforturile pe care le face Uniunea Europeană pentru a promova o gestiune durabilă a lanțurilor de valoare și a uh, schemelor uh, comerciale. Centrul Internațional Comercial este menționat în mod specific ca partener al Comisiei Europene și mesajul meu pentru dumneavoastră este că vom continua să, sus, să vă susținem pe toți pentru a ne asigura că lanțurile valorice contribuie la o creștere uh, susținută, dar și sustenabilă, durabilă. Și nu vorbim doar uh, de o politică bună pentru economia europeană sau pentru consumatorii europeni. Ea trebuie și poate să fie benefică și pentru partenerii cu care se negociază acorduri comerciale. Pentru că trebuie ca și aceștia să uh, aibă acorduri uh, corecte, de, de pe urma cărora să beneficieze prin uh, capturarea în economiile lor a unei mari părți a valorii create. Salutăm incluzia dispozițiilor împotriva corupției în acordurile comerciale. Corupția uh, subminează foarte mult IMM-urile și în Europa și în străinătate. Și foarte sincer, corupția este citată în uh, sondajele cu privire la barierele netarifare de către IMM-uri ca o barieră uriașă. Și, sigur, facilitarea comerțului nu este suficientă. Trebuie să ne asigurăm că există comerț. Trebuie să, să facem posibil existența comerțului. și normele n-ar trebui, eh, rolul n-ar trebui să se încheie în momentul în care se uscă cerneala pe acordul semnat. Tocmai acolo ar trebui să înceapă munca ehm, prin colaborare cu afacerile, cu instituțiile care susțin investițiile și comerțul, împreună cu eh, sindicatele, cu ONG-urile. Acest lucru este la fel de important și aici în Europa pentru a ne asigura că uh, Um, IMM-urile beneficiază de pe urma acordurilor comerciale și la fel de important este pentru partenerii externi pentru care foarte adesea aceste acorduri nu uh, se transformă niciodată din oportunitate în realitate. Deci e nevoie de o mai mare atenție acordată punerii în aplicare a acestor acorduri. Și din nou, uh, centrul nostru colaborează cu Comisia Europeană pentru a ne asigura că aceste acorduri sunt mai bine cunoscute de partenerii din străinătate, inclusiv prin portale de internet care furnizează informații cu privire la piață și la comerț. Și la acest capitol, Making Trade Happen, să facem comerțul să se întâmple, uh, trebuie creată această punte între oportunități și realități. Un mesaj pentru Comisia INTA, dar un mesaj care ar trebui să meargă mai departe uh, Uh, în Comisia de Dezvoltare și în alte comisii, care de asemenea au ceva de spus în aceste chestiuni. Europa este în poziția unică de a face acest lucru, poate combina forțele pieței sale interne, activismul face, lumii de afaceri și ajutorul de dezvoltare. Pentru ca comerțul să aibă loc Uh, e nevoie ca aceste elemente să fie mai bine combinate. Comerțul, ajutorul de, pentru dezvoltare și sectorul privat. Ca organizație care uh, are 70% din activitate în țările cele mai puțin dezvoltate în Africa subsahariană, state post-conflict, uh, state mici insulare în curs de dezvoltare, uh, noi știm că e nevoie de mai multe eforturi pentru a construi piețe mai puternice și instituții comerciale care să susțină valoarea adăugată pentru locurile de muncă și pentru a furniza investiții în capacitatea de uh, furnizare. De aceea noi la ITC și mai ales partenerii în acordurile comerciale așteptăm uh, actualizarea comunicării Uniunii Europene ajutor pentru uh, comerț și în momentul să se schimbe titlul acestei comunicări. Ar trebui să se numească investiții pentru comerț. Între timp, Uniunea Europeană va avea o ocazie să-și demonstreze voința, contribuind la cadrul uh, consolidat de integrare. E un fond fiduciar uh, de Uh, donații care să ajute statele cele mai puțin dezvoltate să își constituie o mai bună capacitate productivă la reuniunea ministerială OMC. Și să vă spun ce mi se pare că lipsește de aici. Uh, creșterea puterii femeilor, consolidarea pozițiilor în comerț. Uh, OIM estimează că un miliard de femei, deci cât e piața Indiei sau a Chinei, reprezintă un potențial neexplorat pentru creștere, neutilizat, care ar putea să crească competitivitatea și să accelereze uh, creșterea economică și acest lucru necesită atenție și în Uniunea Europeană și în țările partenere din Sud. Și comerțul face parte din uh, consolidarea puterii economice a femeilor. În încheiere, pentru noi, această strategie este un pas clar și concret în direcția bună. Și ca orice politică comercială, din punctul meu de vedere, ca orice politică comercială, fie că e la OMC, bilaterală sau regională, sigur că testul uh, va fi acela al implementării și noi vom face tot ce putem pentru a contribui la acest uh, proces. Președintele, mulțumesc, dragi colegi. Acum cât doamna comisar este prezentă până la 10.45, avem ocazia să discutăm, ceea ce înseamnă că fiecare grup politic va avea posibilitatea să adreseze o întrebare timp de un minut, doamne comisar, și apoi vom avea o a doua rundă de întrebări pentru experții noștri. Așadar, începem cu domnul Fielner. I don't know if I should... Nu știu dacă ar trebui să vă spun mulțumesc. Nu m-am pregătit. Aș fi preferat să nu fiu neapărat aici. Însă aș dori să-i mulțumesc doamnei Malmström pentru asta strategie în domeniul comerțului. Pentru că titlul ce obțin sună foarte bine, comerț pentru toată lumea. Ne bucură faptul că abordați noi acorduri de liber schimb cu Noua Zeelandă, Australia, Taiwan, da, um, mesajul important pe care vrem să-l transmitem este că e esențial să ne mișcăm și repede, nu doar să începem astfel de negocieri. Și o chestiune uh, mai importantă. Așa cum spunea primul expert, Există provocări în ceea ce privește acordurile de schimb și uh, lanțurile creatoare de valoare globală. De aceea, cred că trebuie să ne concentrăm asupra uh, rutelor de origine, care sunt uh, esențiale. Și în această privință ne așteptăm la rezultate concrete, nu doar vorbe. Și aș spune că acordurile liber schimb recente, precum cu Vietnamul, lasă mai mult de dorit Cred, cred că trebuie să vorbim coerent în ceea ce privește facilitarea rutelor de origine. Atât, chiar dacă ar mai fi 50 uh, de alte probleme. Mulțumesc în primul rând, sunt de acord cu cei care spun că, uh, din punct de vedere academic, este un document uh, bun, dar um, dovada ar fi bună implementare și funcționare. O întrebare. Grupurile de consultare naționale s-a spus că sunt cruciale în identificarea problemelor cu partenerii noștri comerciali. Până acum nu au fost bine finanțate. Dacă vrem să funcționeze, trebuie să alocăm banii și resursele necesare și apoi trebuie să fim pregătiți după ce Uh, le-am creat și le-am finanțat, să uh, luăm măsuri atunci când ne raportează probleme și mm, din punct de vedere istoric, Uzbekistan, Columbia sunt exemple unde nu am fost pregătiți să luăm măsuri. M-ar uh, interesa să știu dacă există discuții în această privință și cu Consiliul. Uh, pentru că de multe ori justificarea pe care ne oferă Comisia pentru neluarea unor măsuri este că blochează Consiliul și de aceea nu are niciun rost ca Comisia să facă uh, propuneri uh, pentru că nu ar trece de Consiliu. Întrebarea este dacă Consiliul susține acest document și o ultimă chestiune, pentru că niciunul dintre experți n-a menționat acest lucru. Ați vorbit despre TDI, cum credeți că ar trebui să arate reforma acestuia, pentru că a fost blocat la Consiliu și dacă uh, se aduc modificări substanțiale, atunci uh, obiectivele pe care și le propune acest document nu vor fi realizate. Mulțumesc, Emma. Doamna comisar, uh, obiectivele strategice principale pe care, cu care ne confruntăm se referă la China și de gestionare a relației cu China în contextul evoluției comerțului internațional global nu doar în ceea ce privește relația noastră cu China, dar și relația Chinei cu alți parteneri comerciali globali. Cred că um, sunteți conștientă de acest lucru și că deschiderea unui dialog cu China este esențială. În același timp, asistăm în China la o scădere economică care are uh, impact și asupra piețelor globale. Vedem acest lucru și în Regatul Unit, unde uh, industria siderurgică este sub o mare presiune. Trebuie să se închidă o unitate de producție acum din această cauză. Industria siderurgică argumentează că este inundată de produse din China care este vândută sub valoarea pieții și în pierdere de fapt. Aveți uh, informații în această privință și cum veți uh, aborda acest comportament uh, anticoncurențial? Mulțumesc, Helmut. Și eu vreau să vă mulțumesc și trebuie să sunt de la bun început că această dezbatere constituie un pas în direcția cea bună și sunt de acord cu toți cei care au spus că este vorba de comerț echitabil, care să țină cont și de aspectele de sociale și de mediu în dezvoltarea economică. E vorba de locuri de muncă, de muncă bună, de standarde de mediu și așa mai departe. Totuși cred că toată abordarea cum anume preluăm acordurile bilaterale în sistemul de comerț internațional și din perspectiva lanțurilor creatoare de valoare nu este suficientă. Vorbim despre aceste lanțuri creatoare de valoare globale la nivel regional, unde granițele nu mai există. Întrebarea este cum ar mai putem dezvolta acest sistem comercial în această direcție pentru a-și asuma mai multă răspundere. Cred că aici uh, e nevoie de o discuție mai aprofundată. Da, sunt de acord uh, că la doi ani trebuie văzut ce s-a întâmplat în anul implementării și asta ar mai pune următoarea problemă, cum anume abordăm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 nu e ceva pe care vreți să-l uh, introduceți atâta timp cât sunteți comisară pentru comerț. Asta este concluzia noastră clară, pentru că nu ne-ați dat un răspuns la această adresă și nici la altele. Ok, ladies and gentlemen. Bun, doamnelor și domnilor, iată că acum avem uh, șansa unui răspuns uh, rapid din partea doamnei comisar. Doamna comisar, ați auzit discursurile experților și cele câteva întrebări din partea colegiilor, v-aș ruga să ne oferiți un răspuns. Ehm, cred că pe detalii poate putem reveni altă dată. Iată că funcționează din nou și microfoanele. Da, la noi încă e întuneric. Sper că nu e o chestiune care trebuie interpretată și simbolic acum. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile valoroase din partea experților noastre, la care voi reveni sub diferite forme atunci și când vom discuta cu dumneavoastră uh, dosarul la care veți uh, lucra. Sigur, este activitatea dumneavoastră, dar sper că vom putea contribui și noi la această rezoluție. Sunt perfect de acord că întotdeauna există acest conflict între viteză și fond, pentru că toată lumea știe că acordurile comerciale din ziua de azi sunt extrem de complexe, necesită timp și se leagă și este într-adevăr foarte dificil să vii cu acorduri bune care să țină cont de toate aceste elemente și asta într-un timp foarte rapid. De aceea DigiTrade lucrează zi și noapte. Și avem o problemă de resurse, dar trebuie să Uh, aducem la un echilibru cele două aspecte pentru acordul uh, să fie suficient de bun pentru ca să fie și adoptat. Regulile de origine, da, aici sunt de acord că trebuie să discutăm la nivel global dacă vrem să revigorăm uh, OMC-ul, pentru că este o problemă globală, dar înțeleg ce vreți să spuneți. Domnule Martin, da? Am, an, analizat aceste grupuri consultative naționale și nu suntem neapărat mulțumiți uh, despre funcționarea lor până acum. Am discutat și cu mult alte părți interesate, inclusiv din Comitetul Social, uh, cu cei de la Acțiunea Externă. Apare aici și chestiunea finanțării și analizăm cum să facem lucrurile, pentru că e clar că vrem să facem acest uh, lucru, în special în țările în curs de dezvoltare, atunci când este vorba de monitorizare. Deci, avem această strategie și acum încercăm să vedem cum anume poate fi și implementată la nivel micro. Ați spus uh, că Consiliul deseori a avut păreri contrare. Această strategie se va discuta în 10 uh, zile la Consiliu. În momentul de față se pregătesc concluziile. Așadar, vom reveni după aceea pentru a discuta și aceste concluzii cu dumneavoastră. Instrumentul de protecție comercială, TDI, um, încercăm să vedem dacă putem debloca lucrurile cu alte noi propuneri, pentru că e nevoie de progrese și aici. Da, um, știu care este situația în Marea Britanie și sunt uh, sunt la curent cu situația din Regatul Unit, sunt, știm că există un surplus de oțel chinezesc pe piață, ceea ce pune probleme Regatului Unit, dar și altor țări. Problema sigur este complexă pentru că se leagă și de faptul că anumite țări beneficiază de prețuri energetice mai scăzute, anumite alte țări trebuie reformate și să creeze alte lanțuri de valoare. Deci, este o problemă care se discută la toate nivelele și uh, Da, într-adevăr avem uh, foarte multe discuții uh, și uh, pe antidumping și cu China, dar asta nu se poate face peste noapte, trebuie respectate anumite reguli trebuie să țineți cont, trebuie ținut cont de diferiții actori interesați, pentru că uneori uh, există situații conflictuale, ia, și trebuie să facem o investigație amănunțită. Uh, sunt mai multe cazuri în desfășurare, probabil vor urma și altele și apoi Va veni și o decizie din partea Consiliului, dacă să procedăm sau nu. Îmi pare rău că nu s-a dat un răspuns adresei dumneavoastră. Am să discut cu biroul meu. Și sigur că trebuie să facem ceva, dar trebuie să respectăm și regulile. Domnule Jado. Da, am vrut să arătăm cu acest raport că TTIP este doar una din negocierile pe care le facem. Este foarte important, ne angajăm în foarte multe negocieri și discuții cu dumneavoastră și alții, dar comerțul înseamnă mult mai mult decât TTIP. Și așa cum spuneam și altora, și cred că este valabil și pentru domnul Scholz, analizăm cum anume să facem evaluarea și monitorizarea și contactele cu diferitele părți implicate într-o manieră mai sistematică, plecând de la ceea ce există deja pentru a vedea cum anume se pot îmbunătăți lucrurile. Cred că am reușit să acopăr prin majoritatea uh, întrebărilor. Sigur, au existat și comentarii interesante din partea experților dumneavoastră, dar uh, uh timpul uh, alocat uh, nu nu îmi permite acest lucru. În orice caz a fost un dialog foarte interesant. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Într-adevăr, este doar începutul dezbaterii. Ca și în faimosul film Casa Blanca, unde se uh, spune că este începutul unei prietenii extraordinare. Mulțumesc încă o dată. Și deci, iată, acum trecem la cea de-a doua uh, rundă de întrebări cu întrebări adresate experților noștri, domnule Fierner. Uh, yeah, uh, thank you very much. Uh, but I think... Mulțumesc. Oarecum ar trebui să facem într-o manieră plină de sens. Poate ar trebui să repet puțin perspectiva perspectiva comisiei, asta în fața experților noștri. E vorba despre uh, lanțul mondial al valorilor. Ați spus uh, că doamna comisar s-a referit la OMC și la uh, cadrul mondial. Uh, eu am o opinie ușor diferită pentru că putem să intervenim prin acordurile noastre de liber schimb pentru a simplifica lucrurile și a omogeniza situația. E mai ușor astfel să respectăm acele uh, lanțuri de valori uh, mondiale. Însă aș trebui să întreb experții ce aș recomanda ce ar recomanda ei dacă ar putea să facă un singur lucru pentru a-și îndeplini această promisiune de a facilita uh, lanțurile mondiale de valori? Ce ar putea face uh, acești experți, după opinia lor, dacă ar fi vorba doar de un singur lucru? Aș dori să mai spun ceva. S-a menționat la un moment dat uh, un aspect uh, care a avut uh, multă greutate în raportul comisiei și anume chestiunea transparenței în general. Nu se menționează prea multe instrumente de apărare a comerțului. Eu și colegii am remarcat că aceiași termeni însă au fost folosiți în această strategie, precum cele folosite în raportul lui De în legătură cu același concept. Să nu uităm că avem un nou impuls în ceea ce privește transparența în general uh, cu acest acest nou comisar. Însă aș dori să întreb experții dacă se gândesc că transparența ar putea avea legătură cu instrumentele de apărare a comerțului. Discutăm și de sistemul APO al americanilor, care ar putea oferi anumitor actori posibilitatea de a uh, Uh, obține mai multă transparență, astfel uh, clarificând chestiuni care pentru mulți uh, par complicate sau confidențiale în acest proces. Deci, câteva opinii în legătură cu acest subiect, vă rog. Și apoi, nu am prea multe întrebări sau critici legate de text ca atare. Cred că textul este foarte bun. Însă, interesant este când avem astfel de texte să vedem ce anume nu putem găsi în ele. Uh, și eu mi-am dat seama că există aici două lucruri care lipsesc. Primul, cum probabil că mulți ați observat, statutul de economie de piață. O chestiune mică care pur și simplu a fost uh, ignorată în acest document. Însă știu că mulți uh, își doresc să discute acest lucru, iar impresia mea, pe care se pare că o împărtășesc cu mulți colegi, este că nu prea știm exact ce trebuie să facem, ci cu toții știm că ceva trebuie făcut. Ar fi interesant să vedem uh, ce au de zis uh, invitații noștri, ce speră ei de la acest uh, subiect prin acest text. Și încă un aspect pe care nu l-am regăsit în text este vorba despre unul de partenerii noștri comerciali. Când m-am întâlnit cu de afaceri în Suedia, când o fac, îi întreb cu ce state au probleme atunci când fac comerț. Și sunt trei. Uh, China, Rusia și Norvegia. Știm că avem probleme uh, așadar cu aceste trei state, China, Rusia și uh, Norvegia. Știm ce s-a întâmplat cu tariful, barbe tarifare la carne, la brânză, însă acest subiect nu apare în discuția noastră, Norvegia nici atât, prin urmare ce crezi că s-ar putea face în legătură cu asta? David. Voi fi subțint, pentru că și alți socialiști ar dori să mai adreseze întrebări. Aș dori să adresez două întrebări pentru Business Europe. Mai întâi, în legătură cu uh, soluționarea disputelor uh, uh, în statul de investiții, nu văd să existe legături între investiții și acest mecanism. Nu văd să existe dovezi care să spună că o țară care are un capital de investiții într-un acord comercial uh, dă mai mulți investitori decât uh, un alt stat. Mă gândesc aici mai degrabă la Irlanda, care nu are ISDS și este însă uh, o țară cu foarte mulți investitori. Apoi, în ceea ce privește transparența, pot uh, să subliniez un aspect corect, și anume că dacă Uniunea Europeană poate deveni uh, transparentă, asta la un moment dat ar putea să reprezinte un dezavantaj în relația cu alte state. Prin urmare, noi nu susținem să ne îndepărtăm de transparență, ci să ne asigurăm că partenerii noștri de negociere sunt și ei angajați în acest demers al transparenței atunci când negociază. Poate e târziu acum uh, în procesul uh, inițiat cu Statele Unite, E poate prea târziu să cerem americanilor să fie mai transparenți în ceea ce este TTIP-ul cu propria lor politică și proprii uh, uh, cet uh, cetățeni și politi politicieni. Prin asta nu spun că am putea abandona procesul, ci poate am putea să stimulăm pe partenerii noștri să adopte aceeași atitudine. Helmut. I mean, it was a really uh, exciting and, and interesting a fost un schimb de opinie extrem de interesant. Am câteva întrebări. A spus deja sistemul uh, uh, comercial multilateral. Statutul de economie de piață pentru uh, China are legătură cu acest subiect. Deci, ce se va întâmpla dacă după 2060 2016, Uniunea Europeană nu oferă acest statut de economie de piață Chinei. Ce înseamnă asta pentru comerț. Ce înseamnă asta pentru cooperarea uh, comercială cu această stat, țară și cu alte țări? Vreau să subliniez că mi se pare că este necesar să luăm în calcul într-o mai mare măsură ce înseamnă dezvoltarea unei piețe în detrimentul alteia. Și știm oare care va fi impactul TTIP asupra TPP, uh, adică acordul de investiții cu China, și acordul Uniunii Europene cu Vietnam. Tocmai am început uh, niște negocieri și cu Filipine. Așadar, nu știm, de fapt, cum au impact unul asupra celuilalt. Prin urmare, aș dori să vă întreb uh, pe dumneavoastră și mai ales pe Business Europe de ce preferați această abordare bilaterală în comparație cu uh, noua puterea pe care am avea-o de a consolida raporturile multilaterale în cadrul OMC, pentru că până la urmă OMC uh, trebuie reformată să țină cont de evoluțiile recente. Apoi, evoluția internă a piețelor are un mare impact asupra abilității noastre de a face comerț. Prin urmare, dacă doar reformăm uh, directiva cu privire la servicii în cadrul Uniunii Europene, reducând uh, parteneriatele tarifare ale sindicatelor pe piața muncii, asta firește are impact asupra locurilor de muncă decente de aici, din Europa. Asta înseamnă că se subminează standardele noastre în raport cu piețele din alte state. Cred că trebuie să mai gândim puțin aici aspecte legate de coeziunea de politici. Aș dori să vă mai spun că nu înțeleg dacă vă refereați la femei ca și consumatori sau femei ca și producători, sau poate la o combinație. Pentru că, până la urmă, rolul femeilor trebuie consolidat în viața economică a țărilor noastre. Mulțumesc. Gianni. Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Sapir. Dânsul în intervenția sa s-a referit pe fond la un anume aspect, coerența strategică în ceea ce privește lanțul de valori și multiplicarea acordurilor bilaterale care pe fond nu integrează această realitate a lanțurilor uh, valorice. Există așadar aceste uh, acorduri bilaterale care nu țin cont de acest aspect între statele dezvoltate. Apoi, în ceea ce privește ierarhia normelor, uh, cât privește normele comerciale, normele de mediu, și așa mai departe. Cum putem ajunge câtă vreme vedem că există două abordări diferite. Pe de-o parte, se dorește consolidarea aspectelor juridice Uh, obligatorii în ceea ce privește normele sociale și de mediu. Vedem că aici mergem uh, foarte departe sau pe fond dorim să integrăm în chestiunile comerciale norme juridice obligatorii pentru acest domeniu. Aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră în legătură cu faptul că Uniunea Europeană a înfrâns dintotdeauna să aibă capitole de dezvoltare durabilă uh, care să fie obligatorii. Sunt singurele capitole care nu sunt contradictorii. Aceasta este o contradicție fundamentală cu discursul doamnei comisar de mai devreme. Uh, am ascultat foarte bine ce a avut de spus Business Europe, e normal pentru că vedeți foarte multe drepturi pentru întreprinderi și prea puține obligații. Până la urmă este logic să procedați așa, acesta este mandatul dumneavoastră în cadrul discuțiilor. Prin urmare, pot să spun că ceea ce mă uimește este că vă doriți întotdeauna demersuri uh, voluntare, prea puține constrângeri, însă combateți în același timp și transparența legată de activitățile dumneavoastră. Nu puteți, uh, pe de o parte, să susțineți uh, norme de demersuri voluntare și, pe de altă parte, să să combateți transparența legată de mișcările dumneavoastră fiscale, activități și așa mai departe. Până la urmă, doriți partea leului, însă nu oferiți niciun fel de transparență, nicio justificare. Prin urmare, cum puteți să spuneți, pe de o parte dorim aceste demersuri voluntare și pe de altă parte refuzăm raportarea care este un instrument al transparenței? Și apoi vă reamintesc că că noi suntem adepți unor uh, dezbateri de politică publică, ori în ceea ce este politicile publice există acest aspect al publicului. Nu puteți lăsa publicul pe din afară. Nu mai vorbim despre Parlamentul European și despre legislativ, ci despre public. Și apoi o ultimă întrebare către ultimii noștri invitați. Putem vorbi despre mineralele uh, din uh, țările afectate de conflicte sau alte subiecte asemenea, însă Până la urmă, poate due diligence ar trebui să devină o chestiune obligatorie. E ceva ce apare din ce în ce mai des, dar pe fond nu reușim să facem acest sistem obligatoriu. Asta ar putea însă să ducă la progrese. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Datmos. Aș dori să mulțumesc uh, oaspeților uh, noștri. Am câteva întrebări de adus uh, în discuție. Mai întâi, un subiect menționat abia acum și anume problema cu China și posibila recunoaștere de către Europa a statutului de economie de piață pentru China în 2016. Cum am putea să susținem aceste instrumente sociale, instrumente care să meargă în, în împotriva uh, dumpingului dacă nu uh, păstrăm totul transparent. Ce credeți în legătură cu transparența ca fiind un element absolut esențial și în formularea mandatului de negociere în Consiliu? Și, în al treilea rând, Business Europe, dumneavoastră mă adresez, doamna Santos Ce sistem aveți pentru companii dacă respingeți uh, propunerea doamnei Mastrum legată de ISDS? Ce se întâmplă cu protecția uh, IMM-urilor? Va fi prezabil să ajutăm uh, IMM-urile din moment ce există un sistem de distribuție foarte împovărător în ce China și Statele Unite? Mulțumesc mai ales primului uh, expert care a spus că negocierile nu pot schimba legi. Problema. Noi am... De aceea cred că asta este problema, nu e doar o problemă de percepție. Pentru că negociatorii nu au legitimitatea și nu ar trebui să aibă să uh, modifice acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vorbesc cu dumneavoastră, dar de fapt vreau să întreb pe doamna comisar Malmström. Și poate puteți solicita ca acest răspuns să vină ulterior din partea dânsei. Dacă da, bine. Aș dori să apreciez cele spuse de doamna comisar Malmström vis-a-vis de transparență, valorile sociale. Noi vom încerca să ajutăm pe doamna comisar pe cât se poate pentru a atinge acest deziderat, pentru că nu va fi ușor. Nu sunt obiective ușoare. Nu putem să ne așteptăm din partea tuturor participanților la abordare similară. Pentru că vedeți uh, cum e, spunea și Bertolt Brecht, obiectivul uh, lupului este să omoare oile. Dar însă până acum nu există niciun acord comercial în care să se vorbească despre uh, drepturile de mediu. S-a încercat, dar n-ar fu- funcționa niciodată. Atunci când uh, drepturile de muncă și drepturile de mediu intră în uh, Uh, conflict, atunci acest lucru sigur că nu poate avea rezultatele dorite. Doamna comisar Malmström, cum anume vom putea să evităm că acest lucru se ducă la dispute? Și mai e încă un lucru care mă preocupă, interacțiunea între diferitele acorduri. Ce facem? Ne punem de acord cu partenerii comerciali? Chiar dacă partenerii comerciali au la rândul lor parteneri comerciali cu care trebuie să pună de acord. V-ați gândit uh, la această interacțiune între diversele entități care sunt implicate, uh, profit de ocazie, chiar dacă nu este prezentă doamna Malmström aici, cred că ar trebui să ne gândim și în cazul TTIP la posibilitatea de a-l respinge S-a spus uh, în presa olandeză că există îndoieli vis-a-vis de uh, posibilitatea uh, aceasta. Ce consideră doamna Melström, președintele? Plec de la premisa că doamna Malmström <clears throat> va oferi un răspuns. În orice caz, directorul pentru strategii comerciale din partea Comisiei se află aici. Have, um, a couple of, uh, questions. Câteva întrebări pentru dumneavoastră. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru că ați venit. Intervenția dumneavoastră mi s-a părut foarte interesante. Mai întâi e domnul Sapir. În contextul uh, lanțurilor de valori uh, globale, care credeți că ar putea fi efectele pentru Uniunea Europeană dacă am avea o mai bună aplicare a capitolelor de dezvoltare uh, durabilă în relațiile noastre comerciale? Credeți uh, că asta ar aduce beneficii? în ceea ce privește fluxurile comerciale și poziția noastră economică în lume. Opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect mi s-ar părea interesantă. Apoi, o întrebare fundamentală pe care probabil o intuiți, am adus-o în discuție în această comisie și de alte și cu alte ocazii, este vorba de încrederea și legitimitatea uh, în politica uh, comercială. Se pare că acum acestea sunt uh, afectate pentru că publicului publicul nu are încredere în modul în care se negociază uh, în legătură cu regulamentele. Ați subliniat acest aspect foarte clar. Credeți că există și alte modele de politică comercială formulate în lume, astfel încât Uniunea Europeană să se poată inspira din acestea, și mă refer la modele legislative, mai degrabă decât uh, modele care țin de răspunderea executivului. Ați lăsat puțin lucrurile în aer, spuneați că transparența nu este suficientă, prin urmare, avem nevoie eventual de puțină inspirație pentru calea pe care trebuie să urmăm de acum înainte. Apoi, uh, continuând ideile lui Ianic, cu care sunt în totalitate de acord în legătură cu poziția uh, doamnei Santos pentru Business Europe, nu puteți uh, să aveți printre TIP acorduri voluntare după care să respingeți raportarea însă mă întreb dacă nu există și o cale de mijloc. Avem acordul cu Bangladeshul, care este un model chiar diferit de celelalte și cred că posibilitatea de a avea un model care să permită uh, întreprinderilor uh, să aibă un CSR mai uh, puternic, oare acest model n-ar putea să uh, fie urmat? Și apoi o ultimă întrebare în legătură cu poziția noastră legată de ISDS. Cum răspundeți la critici, adesea critici de natură juridică aduse de către avocați că ISDS încalcă tratatele europene și piața internă a Uniunii Europene. Știu că dumneavoastră reprezentați uh, interesele mediului de afaceri în restul lumii, însă uh, membrii dumneavoastră sunt foarte interesați de asemenea să aibă reguli echitabile pe piața internă. Prin urmare, uh, cum se gândește Business Europe că uh, acest mecanism este să contravine uh, complet pieței interne. Doamna Mosca. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc experților pentru uh, intervenții. Mi s-au părut și mie foarte interesante. Aș dori însă să mă acces pe câteva dintre aspectele pe care doamna González le-a dus în discuție și am uh, trei întrebări foarte subcinte. Prima, uh, Aș dori să știu care este opinia dânsei um, uh, în legătură cu implementarea acordurilor comerciale. Cum anume putem uh, să facem să se întâmple comerțul cu adevărat? Ce măsuri putem la care să meargă în acest sens? Apoi, a doua întrebare. Care este metodologia cea mai bună pentru a evalua uh, impactul acordurilor noastre comerciale? Cum putem să gestionăm această mare problemă pe care o avem în mod constant? Și apoi, a treia problemă legată de oportunitatea pentru femei. Din nou, care sunt uh, acțiunile concrete în acest caz pe care le putem uh, întreprinde pentru a ajuta femeile să profite de ocaziile care rezultă de pe urma comerțului. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Danti. Interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am vrut uh, să intervin de fapt, dar în final o fac pentru că am discutat documentul și uh, strategia pentru anii viitori și am înțeles astăzi că îl vom rediscuta odată ce a fost adoptat. Și această dezbatere sigură continuă și în mass media. Dar nu se prea vorbește de recunoașterea statutului de economie de piață pentru China. Acest lucru mă liniștește, pentru că dacă textul de care uh, discutăm astăzi nu propune acest lucru uh, concret, atunci poate că vom rediscuta acest aspect în 2016. Poate că cineva va transmite acest lucru doamnei Malmström. Da, domnule Danti, vom transmite acest lucru și cu siguranță va trebui ca împreună să facem progrese uh, în această privință. Vom discuta și la Strasburg uh, cu doamna comisar și pe această temă va reveni în ședință la începutul lunii decembrie și mie mi se pare ciudat că nu se spune nimic în acest document despre acest lucru. Doamna Șansova. That I couldn't follow. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că n-am putut să urmăresc discuția în întregime. Am două întrebări rapide pentru Business Europe. V-ați referit la importanța IMM-urilor și a negocierilor, în negocierile de uh, Uh, comerciale, sunt de acord și cred că trebuie într-adevăr să găsim o modalitate să obținem rezultate pentru IMM-uri. Ați spus că e important să existe un capitol pentru IMM-uri, dar atunci când discut eu cu asociațiile, cu reprezentanții IMM-urilor, consideră că nu e suficient acest lucru. Consideră că IMM-urile ar trebui să se reflecte în întregul text, nu doar într-un singur capitol. Aș dori să ascult opinia dumneavoastră în acest sens. Și tot despre IMM-uri, cum evaluați strategiile de acces la piață de până acum? Pentru că eh, sunt instrumente pe care IMM-urile le folosesc eh, viața de zi cu zi eh, și au probleme exportând, când exportă către piețele mm, externe, Credeți că este suficientă această strategie? Mulțumesc și acum dau cuvântul experților. Fiecare are 5 minute pentru a răspunde, începând cu domnul profesor Sapir. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate comentariile și o să aleg trei dintre acestea la care să răspund în 5 minute. Primul se referă la China, uh, un subiect care a fost uh, abordat de mai mulți dintre dumneavoastră statutul de economie de piață, rolul Chinei în uh, OMC, relația dintre TTIP și TPP, Parteneriatul Transpacific. Dați-mi voie să vă spun din start că eu consider că cea mai mare problemă pe viitor va fi, într-adevăr, rolul pe care îl joacă marile economii emergente. China, India, Brazilia. Nu va exista un acord uh, bilateral cu India, după cum știți. Deci ce se va întâmpla cu aceste țări mari cu care nu vom avea acorduri bilaterale, care uh, acaparează o parte tot mai mare din economia globală și care nu consideră că uh, nu-și asumă sistemul OMC așa cum este el astăzi. Și totuși, sistemul OMC este crucial pentru viitorul comerțului global. Aș spune chiar pentru pacea globală. Deci cred că trebuie să fim foarte precauți la acest echilibru. Nu e vorba doar de competitivitate pe termen scurt, și asta mi-a plăcut în document. Documentul înțelege acest lucru. Înțelege că atunci când vorbim de strategie și politică comercială, sigur că există și dimensiunea mercantilistă de um, câștiguri pe termen scurt, dar există și chestiuni mult mai importante, pentru că s-ar putea să existe conflicte majore în sistemul global dacă nu suntem atenți. Și eu cred că, fie că ne place sau nu, China va primi statutul de economie de piață. Dacă nu se va întâmpla la anul, se va întâmpla peste 5 ani în decurs de 5 ani va primi acest uh, uh, statut. Ar fi bine să vă pregătiți, pentru că așa va arăta lumea. China nu va dispărea. China este un, acord, un actor important și eu am fost unul dintre aceia care s-au îngrijorat. Uh, una dintre îngrijorările față de TTIP a fost aceasta. Da, Statele Unite sunt angajate în parteneriatul transpacific, care au fost oarecum îndreptat împotriva Chinei. Știm de ce face SUA acest lucru și înțelegem că există concurență între China și Statele Unite. Unde uh, se întâmplă, deci unde suntem uh, uh, în TTIP în acest cadru pentru că TTIP-ul pare să recreeze trecutul în loc să meargă mai departe. Asta mă tem eu și aud că asta e ultima șansă de a stabili niște norme globale înainte ca China să vină să facă regulile și deja e prea târziu. Cred că ar trebui să privim spre viitor, nu spre trecut. Știu că e foarte dificil, știu că avem valori diferite, culturi diferite, da, dar numai colaborând putem să uh, dezvoltăm norme în beneficiul tuturor. Deci este o mare provocare și nu ne putem ascunde de aceasta. În ceea ce privește lanțurile globale valorice, da, sunt de acord și normele de origine. Și eu mi-aș dori să existe norme de origine globale. Acest lucru a fost imposibil de făcut în ultimii 30 de ani. Și dacă ne uităm la acordurile bilaterale, fie că e vorba de Statele Unite sau altele, un acord comercial uh, are 30 de pagini și apoi 300 de pagini de uh, norme de origine. Asta e realitatea. Avem norme de origine diferite cu parteneri diferiți și uh, motivele sunt mai ales protecționiste și interese speciale în uh, fiecare, specifice fiecărui acord. Uh, deci, da, dacă credem în lanțurile valorice globale, ar trebui să avem cel puțin norme europene unitare pentru toți partenerii și suntem departe de acest moment. Și ultima chestiune ține de legitimitatea normelor și a legitimitatea politicii comerciale uh, în general. Eu aș fi preferat ca multe dintre discuțiile de reglementare pe care le avem să fie negocieri de reglementare, nu negocieri comerciale. Eu sunt un om al comerțului, eu cred în, liberul, în comerțul liber. Dar personal, ca cetățen, nu am încredere în negociatorii comerciali să se ocupe de uh, reglementare. Nu-mi place acest lucru. Pentru că negocierile comerciale au întotdeauna um, compromisuri. Când uh, uh, faci reglementare, nu trebuie să faci uh, astfel de compromisii. De, văd, ok, avem normele de la Basel și Statele Unite e împotriva finanțării, uh, împotriva includerii finanțării în TTIP. Nu așa se fac lucrurile. E nevoie de negocieri de reglementare. Deci aș prefera să avem negocieri de reglementare care sunt foarte dificile, dar um, nu trebuie să folosim uh, comerțul pentru a forța țările să accepte anumite condiții. Și asta s-a întâmplat la OMC într-o oarecare măsură. Există un sistem uh, care constrânge țările, dar în cea din urmă va veni și reacția. Deci dacă vrem negocieri uh, comerciale, negocieri reale, atunci nu uh, putem să uh, evităm negocierile de reglementare și e, e foarte greu. Și de aceea multe angajamente nu se mai regăsesc în practică și sigur că suntem frustrați când vedem, da, ok, este pe hârtie, dar nu se pune în aplicare. Nu putem să scăpăm de această realitate. Da, adesea se întâmplă așa. Doamna Santos. Mulțumesc. O să încerc să răspund la toate întrebările și vă rog să reveniți cu întrebări suplimentare dacă nu voi face. O să încerc să le grupez pentru că e mai bine așa. Și am să încep cu o întrebare referitoare la uh, dimensiune multilaterală versus bilaterală. Sigur că prefer, o preferăm pe cea multilaterală, este o realitate, nu doar uh, o declarație oficială, dar așa cum am discutat, nu am ajuns la punctul în care să se poată obține rezultate um, solide uh, într-un interval de timp rezonabil. Poate după, sper după Nairobi să fie posibil acest lucru. De aceea ne bucurăm că în comunicarea Comisiei se explorează noi posibilități uh, de a face lucrurile și susținem această propunere. Da, negocierile bilaterale sunt pragmatice și uh, lumea de afaceri este pragmatică în general, dar nu suntem împotriva uh, celor multilaterale, din potrivă. În ceea ce privește transparența, care a fost menționată mult, transparența, raportarea, dacă suntem împotriva transparenței, uh, noi nu suntem împotriva transparenței. Dar ceea ce am spus de mai multe ori este că există multe inițiative voluntare ale anumitor sectoare, cum ar fi mineralele provenind din zone de conflict, inițiative voluntare sau mai puțin voluntare, ca cea pe care ați menționat-o referitor la Bangladesh, apoi sigur că mai există și cele obligatorii și la un moment dat companiile nu mai știu ce au de făcut pentru că zic, dacă trebuie să respectăm toate aceste lucruri, atunci își consumă timpul uh, pe rapoarte, pe raportare și eu nu cred că vreo companie vrea să facă acest lucru pentru că prima, principală activitate este de a produce sau de a vinde bunuri. Și asta vor să facă. Și îngrijorarea noastră majoră este aceea că dumneavoastră vorbiți de activități care țin de responsabilitatea socială a întreprinderilor, Um, problema este că micile companii nu sunt uh, implicate în uh, activitățile formale, ceea ce nu înseamnă că nu sunt implicate în comunitate. Nu numesc uh, acest lucru responsabilitate socială uh, corporativă. Deci, uh, companiile fac aceste lucruri, dar dacă se creează prea multe forme stricte de audit, acest lucru va crește costurile pentru uh, companii și pentru IMM-uri, aceasta este o problemă. Nu suntem împotriva uh, responsabilității sociale, dar e nevoie de un echilibru și același lucru se aplică în cazul competitivității. Sigur că eu n-am menționat uh, în prezentarea mea inițială, <coughs> politica comercială nu poate fi văzută ca uh, în mod izolat. Ea trebuie să fie evaluată în mod coerent cu celelalte politici europene și acestea uh, Uh, țin mult de competitivitatea uh, companiilor europene, fie că vorbim de piața internă, pentru că se discută acum uh, strategia pieței unice, strategia digitală, Uniunea Energiei. Toate aceste politici au un impact asupra competitivității și asupra abilităților companiilor noastre de a continua să inoveze, să creeze, să producă și să exporte. Deci e nevoie să vedem lucrurile în ansamblu și nu putem să credem că întreprinderile noastre sunt uh, singurele care trebuie să uh, respecte normele. Ele, atunci când exportă sau când investesc în străinătate, sunt uh, primele care promovează standardele europene, dar trebuie să le creăm condițiile pentru a face acest lucru. Pentru că dacă se impun prea multe constrângeri care să le facă să devină necompetitive, atunci cum mai pot să promoveze standardele și valorile europene în uh, țările terțe. Și revenind la China și la toate chestiunile legate de uh, instrumentele comerciale. Încă nu avem o poziție oficială a Business Europe în ceea ce privește statutul economiei de piață pentru China. Lucrăm la această poziție și sper că vom ajunge la una curând. Dar vreau să spun totuși câteva lucruri. Instrumentele de protecție comerciale sunt importante și avem și alte instrumente. S-a menționat uh, strategia pentru accesul la piață, care este foarte importantă pentru companiile noastre. Știm că, mm, independent de o strategie foarte ambițioasă pe care o avem, nu vom putea negocia cu toată lumea, cu toți partenerii din lume și există țări unde investim, unde exportăm, unde sunt multe probleme și trebuie să avem o modalitate de a aborda aceste probleme. Deci strategia accesului la piață este foarte importantă. Și, de asemenea, toate instrumentele fie, care să ne permită să um, facem față problemele care apar în China sau în alte Uh, țări. Și da, e clar că avem nevoie de soluții la probleme, dar în primul rând când căutăm soluții trebuie să oferim companiilor instrumentele pentru a se apăra dacă sunt uh, confruntate cu practici comerciale neloiale sau de dumping Um, din partea Chinei sau altundeva, e important ca acestea să aibă posibilitatea să se protejeze și să ceară uh, condiții echitabile. Apoi, uh, multe întrebări referitoare la mecanismul este de soluționarea diferențelor între investitor și stat. Domnule președinte, sunt multe întrebări și încerc să răspund la toate. În ceea ce privește investițiile, sigur că discutăm la nivel uh, după tratatul de la Lisabona, eh, discutăm toate eh, tratatele bilaterale de investiții care există în continuare. Acest lucru nu este compatibil cu tratatele europene și trebuie să găsim modalități pentru a ne asigura că acestea vor, vor dispărea, vor deveni caduce și ce anume va apărea în locul lor. Și cred că la nivel intern va trebui să găsim un răspuns. O altă chestiune importantă pentru noi este ce uh, necesită companiile noastre atunci când investesc în străinătate. Și ați menționat exemplul Irlandei. Irlanda este un caz, dar pe noi ne interesează să exportăm investițiile noastre um, în afară. De aceea vrem să ne asigurăm că atunci când companiile noastre investesc în uh, alte țări, sunt protejate. Președintele, pare tare rău, dar trebuie să vă opresc aici. Doamna Car, mulțumesc. O să încerc să um, mă încadrez în mai puțin de 5 minute pentru că nu au fost atât de multe întrebări. Lanțurile valorice globale. de cum să se găsească cea mai bună Ehm, sigur, cea mai bună situație ar fi să avem norme europene care să domine comerțul uh, global. Și Statele Unite și Japonia ar fi partenerii cu care ar trebui să colaborăm pentru a ajunge la niște norme care să fie uh, conforme cu dorințele Uniunii Europene. Și omologii noștri americani au se plâng că le este foarte greu să aibă acces la orice fel de documente comerciale din partea noi. Deci documentele europene sunt uh, disponibile, dar uh, uh de multe ori administrația americană nu dorește să publice documentele. Uh, partenerii noștri spun că um, lobby-ul de business are acces la documente și în, în același timp societatea civilă nu primește aceleași drepturi de acces la documente. Apoi, statutul de economie de piață către China. Eu așa aș întreba ce s-ar întâmpla economiei europene dacă se Uh, conferă acest statut la sfârșitul lui 2016, pentru că, din câte știm noi, Statele Unite nu planifică să facă acest lucru, nici Canada. Deci ce se va întâmpla locurilor de muncă europene și ce se va întâmpla cu industria europeană dacă se întâmplă acest lucru, dacă se conferă Chinei statutul de economie de piață. Știu că s-a făcut deja un studiu uh, și cifrele sunt îngrozitoare. Uh, Pierderea de locuri de muncă, dacă Uniunea Europeană conferă în mod unilateral statutul de economie de piață Chinei, cred că e nevoie de studii mai detaliate pentru a vedea dacă se confirmă cifrele. Există un grup industrial care lucrează la această chestiune. Spun că o jumătate de milion de slujbe directe s-ar pierde, la care se adaugă sigur un număr mare de slujbe indirecte, e clar că trebuie să revenim la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim! Și doamna Gonzales. Patru observații scurte și uh, un sfat prietenesc. Regulile de origine. Cea mai mare măsură non-tarifară de care ne spun IMM-urile și marile companii că suferă. Bun, sunt două soluții. Calea multilaterală, e adevărat că la OMC nu a fost posibil să se ajungă la un acord 100% privind regulile de origine pentru toate produsele universale. A fost un acord pentru cel puțin 95% din produsele universale. Poate că e momentul să se Uh, accepte aceste 95% și să se lucreze în continuare la uh, restul de 5%, nu să se arunce acum uh, um, la gunoi întregul acord. Apoi, sunt foarte multe acorduri comerciale. Puteți să faceți legătura între acestea cu un singur set de norme de origine. Gândiți-vă la rețeaua vastă de Acordul de liber schimb um, care ar putea să aibă un singur set. S-a făcut acest lucru pentru zona mediteraneană, apoi sunt foarte multe în America Latină, uh, se încep uh, acorduri cu uh, țările din Asia și imediat se poate crea un standard și pentru alții. Apoi, femeile producători sau consumatori. Eu aș spune femeile ca actori în economie sau în comerț. Știm două lucruri în acest sens și uh, Uh, nu doar Centrul uh, Comercial Internațional, ci și Banca Mondială, uh, FMI și Goldman Sachs și McKinsey, toată lumea este de acord pe două puncte. Companiile care sunt mai diverse sunt mai productive. Femeile investesc 90% din ce câștigă în familiile și în comunitățile lor, în comparație cu aproximativ 40% în cazul bărbaților. Deci știm că diversitatea este bună pentru producție și este bună pentru consum. Acum, ce se poate face? Trei lucruri. Politicile comerciale nu sunt neutre. Și dacă uh, nu vrem ca femei, femeile să se găsească în acestea în, uh, într-o, într-o proporție nesemnificativă. Apoi, asistența de dezvoltare, pentru dezvoltare, Există țări cu care aveți uh, relații puternice și care pot să reducă sărăcia și să elimine sărăcia extremă, obiectiv global pentru 2030, prin uh, consolidarea poziției economice a femeilor. Și apoi, în al treilea rând, să se creeze o legătură mai puternică a femeilor cu piața, utilizându-se achizițiile publice. Um, se poate uh, se poate folosi uh, piața de achiziții guvernamentale de 15 trilioane de euro la nivel global pentru a face acest lucru. Uh, uh, le due diligence, ce qu'on aura obligat. Apoi, în ceea ce privește uh, due diligence și uh, lanțul de valori globale. Eu cred că problema principală în acest lanț al valorilor este trasabilitatea, adică faptul că nu putem astăzi să știm cine este furnizorul furnizorului furnizorului furnizorului. Asta s-a întâmplat în Bangladesh. A doua problemă este cine se găsește la capătul acestui lanț. Cei uh, asupra cărora se pun uh, presiuni în ce privește marjele. Uh, Domnule jadon, împărtășesc uh, uh opinia noastră aici, aici ne-am putea completa unul pe celălalt, am putea poate utiliza tehnologia pentru a uh, putea uh, asigura mai mare trasabilitate în acest lanț de valori. Sunt mai multe inițiative, una dintre ele se numește Blue Number. Se oferă practic un număr de înregistrare fiecărui agricultor din uh, lume care ne-ar putea permite unde anume, să înțelegem unde anume își vând produsele și astfel putând asigura trasabilitate în lanțul de valori. Uh, însă cei de la sfârșitul lanțului uh, de valori nu sunt atât de vizibili. and so și sfatul prietenesc se referă la China și așa spus, așa numită economie de piață. Și e un sfat prietenesc. Decizia este a dumneavoastră. Eu cred că a fost o mare greșeală să, să spunem, statut de economie de piață. Nu despre asta e vorba. Dacă ne uităm la regulamentul antidumping și ne uităm la ce se întâmplă, despre ce e vorba? E vorba de modul în care se poate utiliza prețul pe piețele Chinei pentru a-l compara cu um, prețurile pe care China le percepe pe piețele străine. Uh, deci, uitați-vă dincolo de cifre, uitați-vă la situația reală. În al doilea rând, există o realitate juridică și una politică. Și atunci când s-a încheiat acest acord, în China a devenit membru al OMC în 2000, 2016 a fost un termen fixat politic. În al treilea rând, sunteți de acord să nu abandonați uh, regulamentele antidumping pentru China și pentru nicio țară din lume, nicio companie din lume care încalcă regulile comerciale și statutul de economie de piață, nu vă împiedică să faceți acest lucru. Deci, din nou, un sfat prietenesc, uh, îl acceptați sau nu, am vrut să vă spun acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Advice is every time welcome. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Desigur, uh, sfaturile sunt binevenite oricând. Decizia, sigur, va trebui găsită undeva la mijlocul anului viitor. Acum uh, are din nou raportorul cuvântul pentru încheiere, două minute. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și oaspeților noștri, pentru că contribuția voastră a fost într-adevăr importantă. Voi încerca să țin cont de ele atunci când voi uh, elabora raportul meu, împreună și cu celelalte sugestii pe care le voi primi din partea colegilor și a societății civile. Ca raportor am onoarea să pregătesc primul răspuns uh, din partea Comisiei INTA uh, pentru strategia comercială pregătit de comisie și de aceea aș dori să pregătesc uh, cu dumneavoastră punctele esențiale la care se referă documentul. E vorba de un document uh, care era așteptat și necesar până acum. Uniunea Europeană și-a axat coerența strategică pe multilateralism, dar datorită schimbării radicale de la multilateralism la bilateralism a fost nevoie de o schimbare de strategie. Strategia multilaterală a fost dorită în ultimii ani și cred că reflectă în parte această schimbare. Negocierile comerciale care până acum acoperau doar comerțul cu bunuri, acum e vorba și de adaptare tehnică și uh, servicii cu toate derogările care urmează. Această strategie urmează în modul nostru de a gândi. Iar în ceea ce privește tratatele de liber schimb, acestea sunt Uh, de asemenea ambițioase, chiar dacă implementarea acestui document face obiectul unor întrebări de natură practică. De fapt, multe negocieri sunt suspendate sau se limitează doar la declarații de intenție datorită uh, faptului că partenerii noștri nu prea vor să accepte uh, cererile noastre atunci când vorbim de standarde mai ridicate. Eu cred că Uniunea, Uniunea are o putere de negociere limitată. Uniunea este deschisă față de state terțe taxele vamale au căzut în ultimii ani și mm, mă întreb dacă cu un număr atât de mare de acorduri potențiale, poate că uh, strategia ar trebui să se orienteze spre altceva, pentru că dacă ai prea multe priorități, așa cum zice și proverbul, în esență nu ai niciuna. Posibilele tratate cu țările asiatice poate ar trebui să fie o prioritate. Eu nu cred că această strategie arată vreun pivot european în Asia. Noi ne-am adresat deja Asiei atunci când am inițiat um, negocierile pe, marginea acordului de schimb cu țările ASEAN. Însă trebuie să facem față unei situații într-o lume care crește atât de rapid. Uh, la fel ne trebuie cu Noua Zeelandă un acord uh, care ar fi interesant cu țările noastre și trebuie să schimb de negocie și cu Cuba. Strategia nu face <clears throat> trimitere la așa ceva. Ar mai lipsi ceva din acest uh, document. China și Rusia, de fapt, lipsesc din acest puzzle. Nu pot să nu fi surprins, însă n-am găsit în această în acest document o abordare strategică coerentă. China este un partener important, însă situația este controversată. Comisia trebuie să răspundă în primul rând la următorul lucru. Dacă Comisia a solicitat evaluări de impact sectoriale în ceea ce privește posibilă recunoașterea Chinei ca economie funcțională de piață, atunci cum anume își va recunoaște politica falimentară a instrumentelor anti-dumping. Eu cred că cu China avem nevoie de abordare mult mai amplă și nu ne putem limita doar la sancțiunea sunt și cu Rusia. Această strategie pentru servicii uh, beneficiază de aprecierea noastră, pentru că în Europa ne concentrăm pe sectorul terțiar, dar nu trebuie să uităm nici de celelalte lucruri, de aceea cred că echilibrul este prea în favoarea serviciilor, care chiar dacă este un sector esențial, totuși Europa are o componentă industrială foarte importantă, așa cum a subliniat și domnul Juncker de mai multe ori, subliniind încă o dată importanța reindustrializării continentului. Fără un sector de producție puternic nu vom putea oferi servicii. Questi siano i punti principali. Grazie. Ganz herzlichen Dank, Frau Berichterstatterin. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. În februarie vom discuta documentul dumneavoastră de lucru. Mulțumesc și experților, a fost o adevărată plăcere să vă ascultăm. Ich möchte noch auf das verteilte kleine Büchlein Aș dori să vă mai atrag atenția asupra broșurii care a fost distribuită și care se referă la exporturile din Uniunea Europeană și ocupare de locuri de muncă. O broșură foarte interesantă, consider eu. Trecem acum la un punct foarte interesant care, de fapt, reia oarecum temele pe care le-am discutat până acum. Domnule președinte, Uh, mi-ați promis că voi mai primi un răspuns la întrebările pe care le-am formulat. Uh, se va face în scris? Da. Punctul 6. S-a discutat uh, tangențial și în cadrul uh, strategiei. Partea cu protecția investițiilor și în acest caz, în special uh, cei care se ocupă de acest lucru în Europeană au decis să comisioneze acest uh, studiu în uh, februarie, atunci când discuțiile în jurul ISDS au dominat foarte tare dezbaterile politice. Știți că există în Uniunea Europeană un singur capitol încheiat cu ISDS, este vorba de carta energetică în Europa, dar în uh, acordurile cu Canada și cu Singapore există astfel de capitole. Dar trebuie să vedem cum evoluează situația. Și acum avem o nouă propunere din partea Comisiei care vizează un sistem uh, de instanțe care să trateze astfel de situații. Aș dori să salut uh, prezența profesorului Hillam. Uh, Hindelang. Dată fiind relevanța acestei teme, dar și a acordurilor CETA, TTIP și altora, chiar este important să adâncim și detaliile și de aceea mă bucură faptul că profesorul Hindelang ne va prezenta acest studiu cuprinzător. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă prezenta principalele concluzii ale acestui studiu, care își propune să faciliteze misiunea Comisiei de a evolua situația actuală în încercarea de a găsi o politică investițională echilibrată pe viitor. Studiul oferă o perspectivă concisă vis-a-vis -vis de prevederile de fond în tratatele de investiții. Aceste instrumente sunt capitolele de investiții <clears throat> proiectate în 2014 în acordurile cuprinzătoare de liber schimb negociate cu Singapore și Canada, precum și Carta energetică din 98, la fel ca și acordurile bilaterale de investiții între Germania și Iordania și Statele Unite și Lituania. Propunerea comisiei uh, care vizează acest sistem de instanțe care să se ocupe cu rezolvarea acestei probleme n-a făcut obiectul studiului nostru. Acolo unde situația diferă, voi puncta cu comentarii în cursul prezentării. <clears throat> În timp ce acordurile bilaterale urmează o, un curs uh, destul de tradițional, Acordurile învederate de Uniunea Europeană au o abordare mai cuprinzătoare și cu standarde crescute pentru uh, investițiile străine, <clears throat> care uh, constituie împreună un set reglementativ cuprinzător și își propune mai multă predictibilitate pentru regimul de investiții internațional. Face acest lucru prin reducerea a incertitudinilor atunci când este vorba de interpretarea prevederilor. Succesul acestei abordări însă depinde de până la urmă de cel care decide. Dacă comparăm lucrurile cu alte acorduri, Singapore, CETA și propunerea TTIP, Asta încearcă să reechilibreze protecția proprietății private și autonomia reglementativă a statului gazdă pentru a nu periclita obiectivele generale din statul respectiv care vizează serviciile publice. Făcând acest lucru însă se reduce și protecția proprietăților UE în străinătate. Vorbim acum de standardele pe fond, în timp ce standardele de echitate în uh, cartea energetică uh, sunt doar o clauză pe fond, în CETA sunt uh, mai detaliate. Se vorbește de mai multe practici aici la nivelul curților de arbitraj pentru a aduce mai multă claritate și a reechilibra lucrurile în favoarea statelor. Se vorbește de o listă exhaustivă de nivele de protecție și se ridică nivelul uh, uh, de a aduce dovezi într-o încălcare a acestora. CETA și TTIP par să nu mai vină să protejeze așteptările legitime a investitorilor ca și categorie în sine. Același lucru se poate spune și atunci când uh, se încearcă definirea mai exactă a expropierilor indirecte. În Singapore, CETA și TTIP vin cu abordări mai cuprinzătoare pentru a explica expropierea indirectă și a diferenția de alte măsuri eh, <clears throat> statale în interesul public. Se reducerea se venind la prevederile de ordin procedural ale acordurilor care au constituit uh, miezul discuțiilor și a criticilor vis-a-vis -vis de investiții în străinătate și regimul de protecție. În ISDS-ul este mecanismul uh, care a fost ales uh, în aceste acorduri despre care vorbim. Criticile vis-a-vis -vis de regimuri precedente au dus la o serie de modificări în CETA și Singapore, dar mai este loc de mai bine. TTIP proposal. Propunerea statelor membre a Comisiei pentru TTIP vine cu un model mult mai ambițios, hibrid, care însă ridică o serie întreagă de întrebări noi. Pe anumite domenii modificări moderate față de Carta Energetică și bilateralele statelor membre. Aici este vorba de numirea și comportamentul arbitrilor, prevederile care țin de costuri și alocarea costurilor în arbitrajul pe investiții, regulile care se referă la transparență și acces public, la procedurile ISDS, sunt inovative și cu bătaie lungă. Reformele UE au fost într-adevăr o poveste de succes în ceea ce privește ultimele. Mai tradițional, ca și în tratatul Cartei Energetice, arbitrii în ISDS sunt numite de părți. <clears throat> În CETA și Singapore, această abordare tradițională se combină cu un, uh, o listă stabilită anterior de arbitri, dintre care se aleg și arbitrii cei care nu sunt aleși de părți. Când vine vorba de propunerea TTIP a Comisiei, dacă se va deveri, uh, asta aduce modificări semnificative a sistemului. Îndepărtează dreptul părților în dispută de a selecta arbitrii. Dacă această propunere va uh, rezolva problema asociată cu ISDS nu e clar. În principiu, abordarea Comisiei este una rezonabilă în uh, cursul stabilirii unei curs permanente cu uh, judecători permanenți pe TTIP. S-ar putea ca asta să rezolve problemele față de care se aduc critici pentru ISDS. Totuși, contrar uh, pretenției Comisiei, această arhitectură generală prevăzută pentru TTIP nu rezolvă problema întru totul, pentru că judecătorii urmează să fie plătiți uh, cu onorare zilnice, ceea ce face ca ei să poată oarecum tergiversa lucrurile ca să câștige mai mult. Și la fel ar putea participa și uh, în alte instanțe în afara TTIP. Prin urmare, judecătorii TTIP ar putea fi văzuți ca având un interes să încurajeze mai multe cauze în instanță, ceea ce ar putea duce la cazuri de mai lungă durată. Acum revenind la alocarea costurilor. CETA, Singapore și propunerea TTIP sunt toate, sunt singurele acorduri comparate care abordează această chestiune în mod explicit. Totuși, în timp ce clarificarea vis-a-vis -vis de alocarea costurilor este într-adevăr o evoluție salutară, abordările de reducere a costurilor importante ale procedurile ISDS ar fi putut fi explorate în mai mare detaliu. Or so will judges in certain cases Dacă vorbim doar de arbitrii sau judecători, uh, pentru anumite cazuri, nu cred că impactul pe costuri va fi important trebuie ca investiția în arbitraj să fie mai accesibilă și pentru IMM-uri, pentru că sunt uh, acei investitori care ar beneficia cel mai mult. Pentru pretențiile mici, taxele și costurile pentru arbitraj ar putea fi fixate în, în funcție de valoarea disputelor, iar procedurile în instanță ar trebui să urmeze un calendar strict. O propunere în acest sens poate fi implementată Uh, conform propunerii din partea Harnack House Reflections. Iată deci că mai sunt multe lucruri uh, care trebuie gândite până la capăt. Acest lucru presupune o coordonare, o bună coordonare a unor sisteme naționale juridice funcționale cu ISDS. Nici una din abordările de reglementare în Singapore, CETA și TTIP încurajează în mod explicit apelarea la căi de atac la nivel național, care de fapt funcționează destul de bine. Din potrivă, CETA Singapore și TTIP promovează explicit un instrument pentru a scurcircuita circuita instanțele UE și ale statelor membre. Acest lucru periclitează nu doar autonomia legislației UE, dar uh, aduce aici uh, în uh, prim plan chestiunea legitimității, care este justificarea externalizării controlului guvernamental care este justificarea pentru a veni cu standarde alternative de revizuire, proceduri alternative și standarde alternative de uh, despăgubire pentru, să zicem, uh, măsuri greșite guvernamentale. O acuzare, acuzația de a oferi privilegii nu poate fi contracarată decât cu oferirea unei plase de siguranță în cazul în care măsurile primare uh, în ceea ce privește căile de atac în statul Gaza eșuează. Așadar, mi se pare că politica investițională a UE în străinătate se află la o răscruce. În timp ce abordarea Comisiei în CETA și Singapore a fost una ezitantă, atunci când a fost vorba de reformarea acestui regim investițional, noua propunere uh, din cadrul TTIP apare poate prea supraambițioasă. Nu că dorința Americii uh, de a avea alte instituții internaționale ar fi sporit în ultima vreme în uh, lumina evoluțiilor din zona Pacificului. Oricum, pentru a avea șanse realiste de realizare, ar trebui să existe și căi de atac corespunzătoare care să justifice uh, potențialul potențialilor partenerii de tratate a UE. Și aici trebuie să se includă o combinație mai flexibilă de uh, curs de arbitraj și uh, curți uh, normale care să meargă până la Curtea de Apel din sistemele naționale. În al doilea rând, ar trebui să existe și reguli care să faciliteze accesul la justiție pentru IMM-uri. Și în al treilea rând, dacă vrem să ne creăm mai multă legitimitate, propunerea ar trebui să plaseze protecția investițională în acordurile internaționale pe locul 2, în spatele unei bune funcționări a unor căi de atac la nivel național. Totuși, nu există o soluție care uh, să nu prevadă până la urmă o metodă de soluționare a acestor uh, dispute. Pentru că uh, e nevoie de așa ceva, dar este și momentul pentru a revoluționa Uh, situația actuală în ceea ce privește această tematică în acordurile internaționale. Members, first was Mr. Fjellner. Mulțumim și începem cu vorbitorii, primul domnul Fjellner. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru opiniile atât de interesante. Cred însă că rămân cu niște întrebări în urma analizelor pe care le-ați prezentat. Cred că Există aici un conflict de obiective din ceea ce ați prezentat. Ați arătat care sunt uh, soluțiile care ar putea afecta aceste obiective aflate în conflict. În ceea ce este exproprierea uh, directă, ați vorbit despre un proces arbitrar în comparație cu cele care se găsesc în alte acorduri, dacă vorbim despre proporționalitate sau altceva. N-am înțeles exact ce vreați să spuneți, dacă a fost uh, o diferență între aceste acorduri din această perspectivă. Dacă vă înțeleg însă bine, a subliniat câteva probleme, însă cel puțin trei dintre ele au fost discutate pe larg în această comisie mai întâi. Problema costurilor, care se leagă de cea de-a doua problemă, și anume perioadele lungi de timp, și apoi și accesul IMM-urilor. Toate aceste trei au legătură, aș spune. Sunt uh, niște opinii și legate de modul în care ar putea fi abordate aceste probleme. De exemplu, spuneți că dacă s-ar epuiza uh, toate remediile uh, legale interne, doar atunci ați apela la uh, uh, o instanță internațională. Însă cum înțelegeți dumneavoastră, cum definiți aceste uh, căi de atac uh, domestice? Sunt niște întrebări care au fost uh, puse și uh, de către uh, organizații internaționale. Poate că din perspectiva bunei funcționări ne aflăm sub nivelul Rusiei. Apoi, în final, aveți obiectivul de a reduce costurile, de a reduce timpul și de a garanta accesul uh, IMM-urilor. Aceasta este ultima propunere pe care o aveți, însă ea ucide toate celelalte idei pe care le-ați exprimat. Apoi mai spuneți că există acest uh, finanțare pe bază de diurne și că asta ar putea duce la proceduri îndelungate. Însă, oare în lumea reală chiar așa se întâmplă? Aveți studii care să demonstreze această teorie? Pentru că sunt judecători care sunt plătiți în baza unui contract în instanțele noastre naționale instanțe care se ocupă cu asemenea chestiuni, însă oare în aceste instanțe lucrurile decurg mai repede sau mai lent decât în acele instanțe menționate de dumneavoastră? Da, per, per diemul sau uh, diurn ar putea fi o problemă din perspectivă teoretică, dar oare este și o problemă uh, practică? Oare nu cumva am creat, de fapt, mai puțin accesibilitate pentru întreprinderi, mai multe costuri și o perioadă mai lungi de timp? Oare chiar credeți că, în mod realist, statele ar putea să facă orice altceva decât să facă apel la toate cazurile pierdute? Din fericire, nu pierd atât de multe, dar oare n-ar face asta? Oare n-ar face asta și companiile? Prin urmare, propunerile dumneavoastră, dacă ar fi să le adunăm, duc exact la trei concluzii. Proceduri mai îndelungate, mai costisitoare și care reduc accesul uh, IMM-urilor și protecția pentru IMM-uri, deși ele au cea mai mare nevoie de protecție. Asta ar putea fi concluzia? Mulțumesc. Jude. Prin intervenția colegului meu, probabil putem deja deduce că această discuție este foarte pasională, foarte vie în Parlamentul European. Eu una cred că este o analiză fascinantă și excelentă a uh, acordurilor, cea pe care ne-ați uh, prezentat-o. Noi am uh, solicitat să se realizeze studii și analize pentru uh, a putea să luăm decizii politice informate la sfârșit. Eu apreciez faptul că ne-ați oferit o analiză care să cuprindă și recomandări, pentru că asta înseamnă să faci politici uh, bune, adică să obții uh, opinii ale experților din domeniu și să le integrezi în uh, programul de redactare al politicilor. Întrebarea mea căci am și un comentariu, Întrebarea este următoarea. Mie mi se pare că creăm uh, o situație extrem de complicată cu tot felul de elemente în diverse acorduri, așa cum uh, uh, s-a întâmplat până acum. Avem vechile acorduri ISDS care încă funcționează, sunt în vigoare. Ne-ați dat trei exemple și mai avem trei care sunt neratificate încă deci într-un fel nu au un rol de jucat, însă toate cuprind mici modificări. Cred că avem de-a face cu un studiu comparativ, însă impresia mea este că nu s-a făcut o analiză a uh, efectului de multiplicare al diferențelor dintre acorduri. Ce creează asta pentru companii, certitudine juridică și o bună înțelegere a situației? pentru că există tot felul de definiții, tot felul de procese și așa mai departe. Și apoi, în al doilea rând, ce înseamnă asta din perspectiva alegerii uh, jurisdicției cele mai favorabile? Oare această practică nu este una care ar putea fi evitată prin uh, ISDS? Știu că laburiștii britanici au respins uh, cu hotărâre un sistem separat pentru investitorii străini în comparație cu investitorii interni. Este vorba despre o chestiune de uh, discriminare. Asta însă nu se regăsește în studiu, e o chestiune mai uh, amplă. Însă vreau să știu care este impactul din perspectiva riscurilor adesea asociate cu SDS în ceea ce privește alegerea jurisdicției cele mai favorabile. Și în continuarea acestei întrebări un comentariu. Recunosc faptul că dumneavoastră propuneți o agendă diferită care poate presupune un sistem ISDS mai reformat în baza dreptului european. Însă, pentru ca totul să fie coerent, asta înseamnă că trebuie să existe un moratoriu în legătură cu toate acordurile ISDS până ajungem la cel model european de ISDS pentru că altfel riscăm să uh, creștem riscul pentru alegerea jurisdicției cele mai favorabile. Salut comentariile dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Singapore. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare mai întâi a fost foarte interesantă, într-adevăr, și foarte utilă. Așa putem înțelege mai bine ce se întâmplă cu schema existentă. Am putut înțelege mai bine și uh, propunerea mai recentă a Comisiei pentru un nou uh, sistem de soluționare a litigilor. Am fost uh, mai ales interesat de problema pe care ați adus o discuție legată de transparență și de incompatibilitățile sistemului de uh, arbitraj. Ați spus că aici dificultățile, să zicem, în cazul în care cineva acționează în afara TTIP, aceste probleme ar putea fi rezolvate prin stabilirea unui set adecvat de reguli. Două întrebări, mai exact, care se referă mai ales la concluziile pe care le-ați tras dumneavoastră în acest studiu. Mai întâi, legate de ideea să existe acest sistem alternativ de soluționare a litigilor care întotdeauna trebuie să fie supus subsidiarității. Acesta ar uh, intra în acțiune doar atunci când uh, instanțele uh, interne nu sunt uh, suficient de eficiente. E bine, mă întreb, cum va fi reglementată subsidialitatea într-o manieră foarte simplă și eficientă? Poate acest instrument ar putea fi folosit ca și alternativă. Prin urmare, opțiunea părților ar putea fi îndreptată spre uh, instanțele domestice dacă acestea sunt suficient de eficiente sau spre celălalt sistem dacă acestea nu sunt suficient de eficiente. Nu este o alegere simplă care trebuie făcută de către părți, pentru că cumva ele ar fi uh, restricționate în uh, alegerea instanței. În al doilea rând, ce se întâmplă cu promovarea accesului uh, IMM-urilor uh, la uh, sistemul judiciar? care ar putea fi uh, mecanismele care ar putea fi gândite pentru a facilita acest uh, acces la justiție. Am putea face uh, apel și la instanțele interne. S-ar putea să fie mai costisitor pentru IMM-uri însă să se adreseze instanțelor interne. De aceea, sistemul alternativ de arbitraj Uh, ar putea fi promovat uh, pentru imm Cum anume însă? Domnul Scholz, mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, raportorului și expertului <clears throat> pentru această prezentare foarte detaliată. Am avut recent ocazia să văd profunzimea acestui material. E clar că Uh, e foarte amplu și uh, eu cred că la pagina 112, unde se vorbește despre concluzii și perspective, mi se pare că e o abordare dar cosmetică. Din păcate, e nevoie uh, ca modelul propus în raport să fie înnoit, pentru că din păcate, nu se schimbă nimic. Rămânem la conceptele existente și de aceea uh, am uh, creat uh, un sistem care se axează pe rolul actorilor comerciali și mă întreb dacă pornind de la această premisă din dezbaterea ISTS, de ce nu mergem către uh, o competență judiciară uh, ordinară? Nu avem nevoie de aceste tribunale speciale de uh, care să extindă uh, legislația juridică în materie de investiții. Deci eu pot să înțeleg din acest uh, studiu că ele sunt un pas în direcția bună, uh, într-o procedură a vechiului sistem pe care vrem să-l schimbăm, să-l modernizăm, dar rămânem în aceeași logică și ce am uh, văzut astăzi în uh, dezbaterea de până acum, cum reușim să ajungem uh, la un comerț organizat la nivel global în mod corect, care să ia în considerare și aspectele de mediu, sociale și care uh, să introducă nu doar drepturi pentru investitori, ci și obligații, astfel încât fiecare om să aibă posibilitatea să verifice care este situația în materie de investiții, dacă o companie sau o structură sau o comunitate Uh, suferă din cauza unor uh, comportamente incorrecte ale investitorului și um, cred că este nevoie de regândirea sistemului este pentru acest lucru, pentru că um, eu nu cred că e nevoie de un drept uh, special, ci e nevoie să se meargă pe calea tribunalelor ordinare. Mulțumesc și domnul Dartmouth. Uh, thank you, Mr. Chairman. I, I... Mulțumesc, domnul președinte. Uh, E clar că a fost vorba de foarte multă muncă efectuată de domnul profesor. M-aș la un aspect important, și anume, este legat de investiții. Sistemul este autoreglementat într-o anumită măsură, adică dacă există anumite structuri politice care fac incert comerțul, atunci piața se autoreglementează cumva, pentru că fie există mai multe beneficii pentru investitor solicitate de către investitor, sau nu vor mai exista niciun fel de investiții, pur și simplu. De aceea, obligațiunile Venezuelei au o rată uh, a inflației mult, o rată uh, a inflației mult mai mare decât uh, a dobânzii mai mare decât uh, cea uh, a Germaniei. Nu spun asta doar pentru că sunt uh, european. Există practic un mecanism de autoreglementare, de autoechilibrare stabilit de piață. Aș vrea să văd care sunt comentariile dumneavoastră. Cu siguranță v-ați uh, gândit la acest uh, lucru mai mult decât mine. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac. Nu prea des sunt de acord cu laburiștii din Regatul Unit, însă se pare că aceștia se opun unei, uh, unui sistem uh, de reglementare a conflictelor paralel. Legea europeană, îmi ce scuze, nevorbitorul, firmele ar putea să aleagă, se pare, între legislația internă sau mecanismul uh, alternativ de arbitraj. Aici e vorba de acord de investiții sau alte contracte de investiții. Însă când există 27 de voturi la 1 pentru acest uh, amendament, uh, ajungi să te întrebi dacă există un sistem uh, juridic intern credibil. Noi suntem suficient de norocoși să-l avem în Regatul Unit, probabil același lucru este valabil și în alte state, dar noi cu siguranță îl avem. De aici și ideea de a impune un strat superior întreg de uh, alte instanțe uh, va fi cel puțin o idee superfluă. Probabil va presupune și niște cheltuieli nejustificate și ar reduce, practic, uh, competențele instanțelor interne. Ori asta noi nu ne dorim deloc. Și în cele din urmă aș dori să mai spun că dacă Există încredere în legile interne și instanțele interne, precum și în oamenii care aplică legea, totuși există clauze de mediere și de arbitraj pe care le impun unii. Însă, după părerea mea, părerea noastră, aceste clauze de arbitraj ar trebui să fie determinate de sistemul intern uh, de justiție, nu de un strat uh, Uh, cu totul separat uh, pentru a rezolva aceste demersuri. Deci acestea sunt întrebările, aceasta și cea legată de autoreglementarea pieței. Înainte să dau uh, uh, din nou cuvântul, uh, să dau cuvântul și comisiei, am și eu trei întrebări. În primul rând, relația între această listă limitată uh, pe, de tribunale și dreptul la reglementare. În, este înscris uh, acest lucru în acordul CETA? Se poate defini juridic când anume un proces uh, uh judiciar sau o modificare a unui proces judiciar nu poate fi atacată prin această listă. Uh, și nu știu dacă această listă este finală sau este doar uh, o recomandare. În al doilea rând, mă întreb ce se întâmplă cu clauza umbrela. În CETA nu există o astfel de clauză și uh, mi se pare întotdeauna dificil uh, acest uh, de mers și întrebarea este dacă se poate apoi iniția uh, un, o procedură de încălcare a tratatelor împotriva uh, acestui uh, acord. Mi s-a părut surprinzător că această clauză umbrelă nu se găsește în CETA și acum apare uh, din nou. Se pare că uh, eu am crezut că am învățat lecțiile trecutului și că știm de ce n-am inclus în CETA această clauză. Și apoi, uh, Helmut Scholz uh, a făcut trimitere la faptul că um, drepturi uh, procedurale și chiar drepturi uh, materiale um, sunt date de vechiul sistem și în practica germană, de exemplu, atunci când un investitor dorește să primească credite de export, trebuie să uh, își facă, să-și ia și niște angajamente în ceea ce privește orientările OCD Și dacă ne uităm la aceste modele diferite, mă întreb, oare nu s-ar putea consolida situația printr-o angajare la responsabilitate mai puternică a investitorilor. Acum dau cuvântul uh, foarte scurt comisiei, domnul Pecinato șef uh, de unitate uh, a unității de investiții. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea acestui raport foarte interesant. Noi am citit acest raport care face o comparație între tratatele pe care le-ați uh, citat și cele mai recente tratate în Uniunea Europeană, CETA și uh, tratatul de investiții cu Singapore. Eu n-am văzut uh, propunerea pe care o prezentați dumneavoastră, deci uh, e nevoie de să o citim, să înțelegem mai bine. Trebuie să spun că nu am înțeles foarte bine ce înseamnă prima propunere o combinație mai uh, flexibilă între uh, tribunale de arbitraj uh, și mecanisme um, de um, un mecanism de apel permanent și în ultimii ani am auzit destul de multe critici referitoare la tribunale de arbitraj și am intrat într-un proces de reflexie și în interior și în exterior și uh, ne îndepărtăm de arbitraj așa cum îl știm noi, și anume este către un sistem nou de soluționare a litigiilor care este reflectat uh, cel mai bine în uh, ultimul text, cel mai recent text pe care îl propunem pentru TTIP. Și sigur că acesta iese din uh, studiul dumneavoastră, studiul pare să tragă niște concluzii Probabil că au fost scrise acum câteva luni înainte de ultimele texte pe care le-am uh, publicat, pentru că spuneați că o declarație de politică lipsește din partea Uniunii Europene care să anunțe intenția uh, noua abordare a Comisiei și între timp propunerea a fost făcută foarte clară din mai de la prezentarea documentului de concept uh, Uh, intenția noii abordări este aceea de a reafirma foarte ferm dreptul de reglementare al guvernelor și să îmbunătățească anumite um, puncte slabe ale mecanismului de soluționare a litigiilor, despre care am discutat de mai multe ori. Deci, revenind de această propunere inovatoare între, de o combinație flexibilă a tribunalelor de arbitraj și așa mai departe, nu înțeleg ce înseamnă. Uh, Apoi, facilitarea accesului la justiție uh, IMM-urilor, exact asta încercăm să facem și vă invit să um, citiți uh, propunerea de text recentă pe care am prezentat-o Statelor Unite. Astăzi va fi publicată sau poate e deja publică această propunere, deci veți vedea că sunt mai multe dispoziții care erau um, și în, în parte și în textul pe care l-am prezentat pe 16 septembrie. Astăzi este un text uh, actualizat, deci suntem într un totul de acord cu acest obiectiv și lucrăm tocmai la acest obiectiv. Și apoi, um, Uh, protecția investitorilor uh, să fie pe locul al doilea, după căi de acces uh, naționale care să funcționeze bine. Da, am discutat despre acest lucru de mai multe ori. De ce propunem un sistem care încurajează recurgerea la căile de atac naționale? Pentru că multe tratate bilaterale de investiții nu pun această întrebare uh, sau oferă doar uh, uh, posibilitatea de a alege între două alternative. În cel mai bun caz, în cele mai multe cazuri, nu spun nimic despre acest lucru. Deci noi propunem să se permite să se încurajeze utilizarea căilor de atac naționale, dar să existe și posibilitatea de a merge mai departe dacă um, e nevoie la nivel internațional. Deci asta pot să vă spun despre propunerile pe care le-am văzut astăzi. Cu toate acestea, noi salutăm aceste uh, tipuri de studii comparative care arată negru pe alb cum stau lucrurile comparând dispozițiile din uh, acorduri și e un exercițiu util și salutăm faptul că se recunoaște uh, că s-au făcut îmbunătățiri la nivel european în ceea ce privește acordurile care au făcut obiectul studiului și cred că există îmbunătățiri de făcut și unele s-au și făcut în ultimele propuneri TTIP. E interesant acest uh, tabel care arată um, uh, prin um, săgețile cu roșu și cu verde în sus și în jos ilustrează lucrurile foarte clar, dar nu sunt de acord că spuneți, cu faptul că spuneți că scădem nivelul de protecție. Dacă o definiție mai clară și mai bună a standardelor materiale și reafirmarea dreptului de reglementare înseamnă scăderea dreptului de protecție, noi nu suntem de acord. Noi credem că acum noi protejăm ceea ce trebuie protejat și pentru a evita utilizarea, interpretarea abuzivă pe care în anumite cazuri tribunalele de arbitraj uh, au, uh, au făcut-o. aceste cazuri de foarte cunoscute au dus la um, această discuție. Vrem să evităm astfel de situații, dar vrem să protejăm IMM-urile, pe care le menționați și dumneavoastră în raport, spunând că IMM-urile sunt cele mai vulnerabile și au nevoie de protecție. Deci, și sunt de acord și cu invitația de a analiza situația practică. Pentru că dumneavoastră faceți o comparație teoretică, dar ce înseamnă toate acestea în practică? Spuneți că scădem nivelul de protecție. Haideți să ne uităm la, la fapte în ce măsură nu va fi protejat un investitor pentru că noi ne-am schimbat definiția de uh, tratament egal, astfel încât uh, să clarificăm situația foarte mult. Noi nu credem că prin aceasta se scade nivelul de protecție. Dar iau notă și în încheiere fac trimitere la clauza umbrelă pe care a menționat-o domnul președinte și raportul spune că aceste clauze îi spun eu dacă sunt bine formulate și noi încercăm să le formulăm bine, deci acestea pot să joace un rol pozitiv pentru IMM-uri. Spre deosebire de marile companii, acestea n-au, poate că nu au capacitatea de negociere pentru a incluze clauze ISDS în aranjamentele lor cu statele gazdă, ceea ce e exact uh, ceea ce ne dorim. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnul profesor Hindelang. Äh, vielen Fragen. Ähm, MP Fellner, thank you very much for your questions. I would like to start. Mulțumesc foarte mult. Domnule eurodeputat Fellner, vreau să încerc, încep cu dumneavoastră. Când vorbim despre cât de perfect sau de realist uh, ar trebui să fie un sistem uh, ISTS, de fapt întrebarea este care e relația între proprietatea privată și alte interese publice și în contextul ISDS discutăm de fapt despre organizarea sistemului judiciar european. Comisia propune deschiderea unei căi alternative la căile de atac și asta, de asta se ocupă curțile administrative și curțile constituționale. Și eu cred că ar trebui să căutăm un echilibru între timp și costuri pentru a ajunge la cel mai bun rezultat. Cel mai important lucru aici este să obținem în cele din urmă cel mai bun rezultat sau rezultatul corect. În ceea ce privește costurile și timpul, nu cred că propunerea mea prelungește um, vreun proces de atac. Dacă curțile interne pot să facă dreptate, atunci nu e nevoie să se facă, să se recurgă la uh, sistemul ISS. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, pentru că nu, nicio curte din țară, de exemplu, nu dorește să se ocupe de acel proces, atunci se poate trece direct la arbitrajul internațional de investiții. Este un principiu care este bine stabilit în uh, dreptul internațional. Se poate trece direct la nivelul internațional, dacă nu ești uh, mulțumit de cel național. Dar totuși aș vrea să pun întrebarea aici. Care este diferența dintre arbitrajul de investiții și litigiile care țin de drepturile omului? Pentru că dacă eu vreau să depun o plângere la Strasburg, trebuie să trec prin tribunalele, pe la tribunalele um, naționale și să văd dacă uh, se întâmplă, dacă primesc uh, satisfacție, uh, dacă căile de atac sunt mulțumitoare. Ce se întâmplă cu situațiile principiului bine stabilit în, de drept internațional, pentru că noi credem că acolo, în comunitățile unde apar problemele, există și posibilitățile de a remedia lucrurile și atunci când tribunalele naționale funcționează bine, ele operează într-o sferă de mai bună predictibilitate sunt bine informate în deciziile lor, cunosc bine corpul de legi pe baza cărora iau decizii. Și dumneavoastră întrebați ce este un sistem uh, național funcțional. Comisia a făcut o mișcare excelentă prezentând uh, tabela de bord, tabelul de bord uh, pentru justiție. Cred că este o mare realizare pentru că ne arată că um, discutăm între noi și ne spunem că e încă spațiul de a face lucrurile mai bine și în Germania ca și în România. Și poate că um, un tribunal, um, de exemplu, se mișcă foarte încet și dacă vrei să le eviți, uh, atunci uh, poți să te adresezi unui tribunal de arbitraj sau să folosești căile de atac din sistemul național. Vreau să-i răspund domnului Lange, care a întrebat uh, despre uh, dreptul de reglementare. Și adevărul este că niciodată nu putem să fim siguri uh, de lucruri. În jurisprudență nu există siguranță absolută. Ceea ce a prezentat comisia, sigur că e mult mai mult decât aveam până acum. Trebuie să recunoaștem faptul că uh, Uh, Comisia se mișcă în direcția bună. Trebuie să așteptăm uh, mecanismul de soluționare a litigilor, să vedem cum va arăta acesta. Uh, și e nevoie, sigur, ca judecătorii și judecătorii de arbitraj să aibă timp să se obișnuiască cu acest uh, litigiu și cu acest mecanism și dacă lucrurile nu vor merge în direcția bună, atunci comisia trebuie să folosească mecanismele prevăzute și să permită um, interpretarea uh, lucrurilor de către părți. În context nord-american, lucrurile s-au uh, întâmplat în felul acesta, nu întotdeauna cu foarte mare succes, Răspunsul la um, clauza umbrelă a fost dat de, dat de colegul din partea comisiei, mulțumesc. Obligațiile investitorilor. Da, aici întotdeauna așa un fel de cutie neagră, nu se știe exact ce e acolo. Eu, în principiu, sunt împotriva um, legării uh, protecției juridice de niște obligații. Uh, Uh, nu se poate ca uh, să nu mai beneficiez de protecție numai pentru că am uh, comis o infracțiune. Și sigur că trebuie să ne gândim dacă ar trebui să existe clauze de protecție și în ce formă trebuie să se regăsească acestea în care capitol al acordului. Apoi, doamnei Kitten, vreau să-i mulțumesc pentru întrebare. Ați făcut trimitere la una dintre cele mai mari probleme în uh, legislația internațională de investiții, numărul mare de acorduri, undeva la 3000 de acorduri. Și cred că aici Uniunea Europeană începe să facă curățenie, dacă pot să fiu așa foarte direct. Dar, din păcate, trebuie să acceptăm că vreme de câțiva ani buni, investitorii încă uh, vor încerca să profite de diferențele între nivele de reglementare. Vedem cum se întâmplă acest lucru la nivelul fiscalității. Deci, da, într-o lume ideală am avea o curte internațională de investiții după modelul OMC, dar întrebarea este, există consens politic suficient pentru uh, a merge în această direcție? Eu am niște uh, îndoiele aici. Apoi, dacă există discriminare între investitorii străini și cei uh, naționali. Sigur că acest lucru depinde de structura și Um, forma acordului de investiții. Dacă se creează legislația de investiții internațională ca um, o dimensiune secundară față de cea națională, uh, dar um, dacă um, legislația internațională este văzută ca uh, o Uh, rezervă, ca o situație de uh, soluție de rezervă la legislația națională, atunci eu nu cred că vor apărea astfel de situații de inegalitate. Și e, cred că întotdeauna e bine să avem uh, o soluție de uh, salvare pentru situații în care ar putea, apăra, ar putea apărea uh, tratamente inegale. Apoi, mecanismul de piață, mie îmi plac mecanismele de piață, pentru că ele arată foarte rapid unde sunt deficitele în reglementarea economică a pieților. Dacă investitorii pleacă de undeva, e un semn clar că lucrurile nu merg bine în economia respectivă. E cea mai, cel mai clar uh, indicator al faptului că există deficite de reglementare. În ceea ce privește legislația de investiții, legislația de investiții nu poate să fie o asigurare împotriva unor practici uh, neloiale de afaceri și nu ar trebui să fie niciun instrument pentru a reduce în mod semnificativ riscul politic. Ar trebui să fie o barcă de salvare, cum am spus, și atunci uh, rămâne o marjă mare de manevră pentru mecanismele de piață. Mulțumesc! Mulțumim! Da, foarte fructuoasă această dezbatere. Vă mulțumim, domnule profesor Hindelang, și sigur că vom continua să dezbatem noile propuneri venite din partea Comisiei. Punctul 7. Diverse. Nu este nimic la acest punct. Următoarea întâlnire va avea loc săptămâna viitoare pe 19 noiembrie la ora 9. Vă mulțumesc și după amiază frumoasă. Perfect.